Monsieur le Président de la Commission, Domnule președinte al Comisiei Europene, domnule comisar, eh, domnule președinte Gualtieri, dragi colegi, doamnelor și domnilor, în primul rând vă rog să păstrați, să păstrați liniștea. Liniște în sală. E o reuniune foarte importantă, are caracter public și profit de ocazie ca să salut publicul, este de asemenea difuzată pe internet așa încât lumea întreagă e cu ochii pe noi. Începem din nefericire, din motivele cunoscute și înțelese de toată lumea, cu întârziere. Dar vreau să mulțumesc președintelui Juncker și lui Pierre Moscovici pentru că au acceptat o întârziere de un sfert de oră pentru a începe reuniunea inițial prevăzută să înceapă la orele 10 Poate avem o jumătate de oră de întârziere și totuși vom încerca să ne organizăm lucrările în cele mai bune condiții, uh, ca toată lumea să poată lua cuvântul, respectiv uh, cei care s-au înscris la cuvânt. Aș dori să mulțumesc călduros, mai ales președintele Jean-Claude Juncker. E vorba de o premieră, doamnelor și domnilor. Eu sunt de ceva timp la Parlament și nu cred că în cursul lucrărilor anterioare ale Parlamentului să fi văzut vreodată un președinte al Comisiei care să se fi prezentat în fața două comisii, Comisia Econ, prezidată de Roberto Gualtieri și Comisia Tax, în general președintele Comisiei Europene, vine desigur în plenară, la conferința președinților de grupuri sau președinților de comisii și atât. Așadar, îi suntem foarte recunoscători, dar se datorează, desigur, importanței subiectului discutat. La origine a stat scandalul provocat de revelațiile așa numite LuxLeaks și, după cum știți, președintele Comisiei, după cum știți, și Parlamentul a dorit să dea un răspuns politic, înființând o comisie temporară, și anume Comisia Tax, care uh, lucrează în coordonare cu Comisia Econ, cu un mandat dublu. Mai întâi, să facă o anchetă în legătură cu ceea ce se întâmplă într-un anumit număr de state membre, de fapt în cele 28 de state membre, dincolo de cazul citat în LuxLeaks, ceea ce se petrece în ce privește dreptul fiscal, beneficiile uh, companiilor și practicile administrative privitoare la acest drept fiscal și pe baza rezultatelor uh, obținute să facă și propuneri concrete. În paralel, Comisia Europeană a avut și o reacție rapidă, așadar e foarte important să reușim acum că ne-am elaborat proiectul de raport și că vom ajunge la concluziile finale, să reușim, deci, să putem beneficia și de prezentarea proiectelor Comisiei Europene și să ascultăm părerea reprezentanților săi. Vă mulțumesc pentru cooperarea Uh, comisarilor Moscovici și doamna Verstager, uh, pe care o vom asculta imediat după domnile voastre, chiar dacă ne-am întâlnit și cu uh, anumite dificultăți, colegii vor vorbi despre ele, dificultăți în uh, accesul la anumite documente din partea altor instituții. O altă problemă, și cu asta mă grăbesc să închei, e să nu cumva să slăbim presiunea politică și mai trebuie să acționăm cât mai rapid posibil ca cele 28 de state membre uh, să adopte, pentru că e nevoie de unanimitatea guvernelor, să adopte, deci în domeniul fiscal, reformele necesare și mai ales pe baza propunerilor făcute de comisie și care probabil vor fi reluate și în raportul nostru, în majoritatea lor. Cu asta vă mulțumesc și dau cuvântul președintelui Gualtieri, care va prezida prima uh, parte a reuniunii noastre și precizez că în acord cu președintele Juncker și ținând uh, cont de faptul că ne presează timpul, propunem să avem două runde de vorbitori, o primă rundă care va permite purtătorilor de cuvânt ai fiecărui uh, grup să uh, ia cuvântul, dar din păcate nu mai mult de două minute, apoi răspunsurile și apoi a, doilea, o a doua rundă și răspunsurile. Aveți contul, domnule președinte. Mulțumesc, Alain. Și aș dori să mulțumesc călduros și să salut uh, pe președintele Juncker și pe comisarul Moscovici, pentru că au sosit astăzi alături de noi, că au acceptat să avem acest schimb de opinii cu adevărat important. Comisia Econ cooperează foarte bine cu Comisia Tax, care Uh, are o activitate foarte importantă și de calitate. Noi uh, lucrăm la aspectul legislativ cu schimbul automat de informații, apoi cu Elveția, acordul foarte important, dar și uh, un raport legislativ și consider că pot să spun că am apreciat întotdeauna Uh, afirmațiile domnului președinte Juncker, precum că domnia sa prezidează o comisie politică. E un aspect nou și important și o evoluție constituțională foarte interesantă și cred că această nouă natură a comisiei are un efect pozitiv asupra relației care, cred eu, că ar trebui să existe între noi în ce privește rapoartele Parlamentului și implicarea Comisiei. Deci eu personal pot să spun că uh, Apreciez foarte mult planul de acțiune al Comisiei. Avem deja un proiect, în, un raport al nostru cu propuneri încă și mai ambițioase și desigur că ne așteptăm uh, și din partea Comisiei să țină serios cont de propunerile noastre. Cu asta vă mulțumesc și începem uh, prima rundă uh, cu domnul președinte Jean-Claude Juncker. Vă rog. Euh, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă raportare, domnule raportor, domnilor și domnilor uh, europarlamentari, uh, dragă domnule comisar, președintele Lamassoure a spus că nu se obișnuiește ca președintele Comisiei să se prezinte în acest uh, gen de aulă și de reuniune, dar eu cred că e normal. Am spus că lupta împotriva evaziunii fiscale și împotriva fraudei fiscale erau, uh, se aflau printre prioritățile comisiei și ale președintelui său. Deci e normal ca președintele, împreună cu Comisarul pentru Fiscalitate, să se prezinte în fața domnilor voastre atunci când avem o, o dezbatere importantă ca cea de astăzi la Parlament. Comisia pe care am onoarea să o prezidez uh, are printre primele sale 10 priorități lupta împotriva evaziunii fiscale, și împotriva fraudei fiscale. Pentru că ne dorim mai multă echitate și transparență fiscală în Europa. Dorim acest lucru pentru că considerăm că piața internă e incompletă atunci când peisajul fiscal uh, rămâne fragmentat și compus din elemente contradictorii, antinomice și va trebui să completăm piața internă acolo unde e nevoie și mai ales în ce privește fiscalitatea și vorbim de fiscalitate, mai ales în domeniul fiscalității companiilor, impozitării întreprinderilor. Deci vrem mai multă coordonare și în acțiunile noastre eh, fiscale. E cumva un test al voinței noastre de a acționa împreună, de a trăi împreună în condiții mai bune. Nu descoper eh, domeniul fiscal doar eh, de când sunt președinte al Comisiei Europene cei care deja văd că râd, uh, mai ales cei doi verzi pe care i-am aici în față, știu uh, foarte bine despre ce vorbesc, pentru că am avut onoarea să am o dezbatere cu domnile lor uh, când îmi ocupam funcția anterioară. Și nu este un subiect nou pentru mine, domeniul fiscal, pentru că atunci când am avut funcții în țara pe care o cunosc eu cel mai bine, Luxemburgul, a trebuit să mă ocup exact de chestiuni fiscale. Vă reamintesc, dar cu siguranță știți acest lucru, că atunci când am prezidat Consiliul Ecofin în 91, uh, acum 24 de ani, eram un tânăr ministru de finanțe și am reușit să conving toate statele membre să își armonizeze TVA-ul, inclusiv accizele și am avut a mă lovi de, uh, de voințe contrare foarte puternice. Să conving la vremea aceea britanicii că uh, e, trebuie să funcționeze regula unanimității uh, e ceva ce nu voi uita niciodată. În 97 am stabilit codul de bună conduită contra concurenței neloiale a întreprinderilor și am deschis calea spre armonizarea fiscalității uh, caselor de economii, ceea ce s-a și realizat mai apoi. Vă reamintesc, dar cu siguranță și asta cunoașteți, că am prezidat și Consiliul European în 2005 și Ecofinul uh, și am uh, propus înființarea unui comitet fiscal de același, rang, de același rang cu Comitetul Economic și Financiar, pentru că la epoca am crezut și cred din nou, în continuare că chestiunea fiscală are aceeași importanță ca cea monetară uh, și economică în general. În calitate de președinte a Consiliului 2005, nu m-am uh, bucurat de succes, nu mi reamintesc ce guverne au fost pro și cine a fost contra. Nu mi reamintesc că uh, uh, cine m-a sprijinit la Parlamentul European pentru a înființa Comitetul Fiscal, deci în, vorbim de 2005, dar n-am avut succes cu această idee Eh, ceea ce a însemnat că am revenit cu această idee în lucrurile pregătitoare care au condus la tratatul de la Lisabona. Nu mi-amintesc cine a fost pentru, nu mi-amintesc cine a fost contra, însă, mă rog, până la urmă lucrurile nu s-au făcut și, iată, astăzi, repet convingerea mea că dacă ne dorim să acordăm chestiunii fiscale europene aceeași importanță ca celelalte chestiuni de același calibru, trebuie cu orice preț să revenim la această idee și să avem un comitet fiscal care să monitorizeze lucrările grupului privitor la codul de bună conduită ca să inspire mai apoi lucrările ministrilor de finanțe. Și rețineți uh, cu siguranță această idee care este o idee de bun simț. Și pe durata campaniei electorale și în momentul în care am prezentat orientările politice generale ale mele și mai târziu uh, cele ale Comisiei, am pus întotdeauna accentul pe lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale. Și în noiembrie la Parlament uh, am promis că vom acorda toată prioritatea necesară strategiilor de optimizare fiscală pentru companiile multinaționale. Comisia a introdus un număr de proceduri Uh, îndreptat împotriva anumitor state membre, din, printre care și cel pe care îl cunosc cel mai bine și cred că pot să spun că procedurile uh, uh, urmează derularea proprie sub egida expertă doamnei comisar Verstager, care știe foarte bine ce se întâmplă și dispune de o mare autonomie în această privință. Nu are nevoie nici de instrucțiile mele, nici de îndemnurile mele, nici de sfaturile mele, deoarece știe foarte exact despre ce e vorba. Eu nu mă amestec în aceste proceduri. Și nici nu e dreptul meu, deoarece comisia, com și Comisarul pentru Concurență dispune de o largă autonomie. Eu întotdeauna am considerat că țara din care e, sunt eu originar face parte dintr-un caz care este pe rol, deci eu am obligația să mă abțin din motive deontologice evidente. Însă Restul, în ce privește uh, restul, avem obligația de a acționa. Și împreună cu domnul comisar Moscovici avem această obligație de a acționa. Pe de o parte trebuie să mă abțin, dar pe de altă parte trebuie să acționez. Și să nu vă îndoiți, vă rog, de dorința noastră și de voința noastră de a lupta împotriva evaziunii fiscale. Suntem angajați în acest sens Eh, inclusiv în ce privește coordonarea și în ce privește armonizarea fiscală, să promovăm schimbul automat de informații în materie de decizii anticipate, de eh, decizii fiscale, așa numitele tax ruling. Eh, Comisarul Moscovici a prezentat un proiect de directivă și am dorit ca acesta să fie rapid adoptat și considerăm că președinția luxemburgheză dorește să facă în așa fel încât să fie luate decizii în luna octombrie deja. Cu aceste tax rulings, deciziile fiscale, uh, nu sunt rele în ele însele, pentru că conferă uh, universului întreprinderilor și companiilor o, o plajă de previzibilitate pentru actorii economici, mai ales pentru cei care investesc. Uh, tax ruling, decizii anticipate, deciziile fiscale, uh, Uh, am văzut că s-au comis și deci erori de parcurs cu ele și este vorba de un spațiu care este insuficient uh, controlat. Uh, și astfel se comit astfel erori, așa că dorim să controlăm mai bine acest fenomen. Știți că am dezvoltat aceste elemente la reuniunea G20 la Brisbane în noiembrie. Trebuie să spun că reacția celorlalți <laughs> a fost de mare entuziasm, însă, în fine, știți că și acolo avem nevoie de reguli globale, nu doar europene. Dar dacă nu reușim să ne convingem partenerii G20, măcar să o facem noi înșine, la nivelul nostru, în spațiul nostru. Am spus că ne vom angaja la face în așa fel încât, în ce privește impozitarea companiilor, să putem avea reguli comune în ce privește baza de impozitare și facem eforturi în acest sens cu convingere. Și considerăm că exigențele de creștere, necesitatea de a avea mai multe investiții în Europa, dată fiind cererea de investiții, dată fiind necesitatea de a consacra o atenție deosebită evoluției ocupării în Europa. Pe toate aceste motive, credem că impozitarea uh, companiilor nu trebuie să fie o frână în calea efortului global de creștere și de ocupare și aici am spus că trebuie să completăm și să încheiem piața internă. Sistemul uh, nostru de astăzi este unul care a devenit invizibil și chiar nedrept. Pe de o parte sunt perdanții și pe de altă parte sunt uh, cei care câștigă întotdeauna deoarece au posibilitatea de a se ascunde în spatele unor reguli naționale divergente care fac ca peisajul fiscal european să fie un univers foarte obscur, astfel încât va trebui să avem reguli mai clare în ce privește marile întreprinderi transnaționale care au un mare talent uh, în ce privește ingineriile fiscale și sunt maestri în arta de a-și reduce impozitele. Deci uh, se sporește divergența națională fiscală și practicile fiscale naționale administrative divergente cresc prin acțiunea acestor multinaționale și atunci datoria noastră e să facem ordine în această lume dezordonată. Pentru că ilizibilitatea și injustiția au consecințe uh, costisitoare și nedrepte într-un sistem învechit pe care va trebui să-l modernizăm cu noi instrumente care să ne permită să luptăm împotriva fenomenelor pe care vi le-am descris. Pentru că lumea a devenit una globalizată, economia mondială a devenit una digitală, mobilă, deci va trebui să acționăm insistând mai apoi asupra faptului că statele membre și Uniunea Europeană să dezvolte între ele o cooperare mult mai strânsă decât cea din acest moment. Dar totuși vedem o mișcare mondială de luptă împotriva optimizării fiscale și de luptă împotriva fraudei fiscale și e un semn bun. Și obținem uh, acțiunea OCDE uh, contra uh, eroziunii uh, bazei de impozitare. Se va trebui ca statele membre ale Uniunii Europene să dezvolte între ele o abordare comunitară uh, mai clară. Uh, ca să uh, sprijine procesul OCDE. Facem cu toții parte, procesul BEPS, desigur facem cu toții parte din aceeași piață internă și trebuie să identificăm elementele care să ne permită să avem o abordare europeană care să reziste, solidă și care să ne permită să revizuim sistemele de impozitare a societăților. Apoi armonizarea fiscală. Este important să să stabilim reguli comune, clare și simple. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru pentru a uh, pune capăt concurenței fiscale neloiale. Și în acest obiectiv, uh, Comisia a stabilit uh, niște principii elementare conform cărora beneficiul trebuie impozitat acolo unde este generat. Este un principiu orientativ în aplicarea căruia uh, nu trebuie să uităm de politicile de ocupare și de investiții în Europa, trebuie să aplicăm în aceste domenii acest principiu și de asemenea să simplificăm costurile de conformitate și să introducem un sistem care să garanteze uh, stabilitatea juridică. Acestea sunt precondiții pentru a împiedica uh, preluarea controlului de către întreprinderile multinaționale. Este de asemenea important să discutăm despre schimbul automat de informații în ceea ce privește deciziile fiscale anticipate care au impact transfrontalier și este esențial să ne punem de acord asupra principalelor axe ale planului de acțiune privind fiscalitatea pe care comisarul Moscovici eh, l-a prezentat eh, în 17 iunie este un plan care definește 50 de domenii de acțiune pentru ca fiscalitatea să devină mai echitabilă, mai transparentă și uh, domnul comisar ne va prezenta detaliile acestui plan foarte ambițios. Deci nu am să intru eu în detalii, vreau doar să spun că va fi necesar să accelerăm lucrările pentru a ajunge la baza comună consolidată pentru uh, impozitarea întreprinderilor, iar domnul Moscovici a prezentat un plan în mai multe etape pe care îl va pune la punct uh, în fața dumneavoastră, iar consolidarea trebuie să rămână un obiectiv permanent. Trebuie ca între timp să ne punem de acord și asupra unor principii comune pentru a uh, pune capăt dezordinii. Președintele Alain îmi face semn că mi-am depășit deja timpul de vorbire, ceea ce accept, dar uh, și eu aș dori să putem să și discutăm. Cu siguranță aveți uh, întrebări uh, despre LuxLeaks și nu vreau să vă răpesc plăcerea de a mi le adresa. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc președintelui Jean-Claude Juncker și acum are cuvântul domnul Moscovici. Da, domnilor președinți, domnilor și domnilor deputați, am să fiu succint. În primul rând, aș dori și eu să vă felicit ca și președintele Juncker pentru că proiectul de raport pe care l-am primit este foarte uh, solid și conține multe elemente binevenite, din care ne vom inspira în lucrările comisiei. Într-adevăr, fiscalitatea este o prioritate pentru comisie și uh, ideea noastră este să avem o revoluție, o revoluție a transparenței, a eficacității, a uh, simplității. Nu vreau uh, să mă lungesc prea mult, dar în câteva minute vreau să insist asupra a trei puncte, CCCTB, transparența fiscală și impozitarea efectivă. În primul rând, în ceea ce privește baza comună consolidată pentru fiscalitatea întreprinderilor, Mă bucur că Comisia dumneavoastră specială susține relansarea acestui proiect. După cum știți, propunerea se află în discuție la Consiliu de mai mulți ani și nu s-a ajuns la un acord. Sunt convins că o relansare uh, pas cu pas ar permite să avem rezultate mai rapide în legătură cu mai multe propuneri. În etape, pentru că, așa cum a spus și Jean-Claude, trebuie să fim realiști și să nu repetăm erorile din trecut, și să începem cu o bază comună. În prima etapă trebuie să începem cu o abordare comună în privința proiectului BEPS al Uniunii Europene și, după cum recomandați și dumneavoastră, este necesară o acțiune coordonată din partea statelor membre pentru a combate abuzul. Apoi, în discuția cu Consiliul, trebuie să aducem ameliorări la propunerea inițială, să îmbunătățim uh, definițiile, așa cum cereți și dumneavoastră, și să um, tratăm chestiunea subiectivă a îndatorării. Cred că este momentul să acționăm pentru a pune capăt abuzurilor și ca și dumneavoastră sunt convins că CCCTB este cel mai bun instrument pentru a ajunge la rezultate concludente în privința transparenței, dar și a eficacității. Și pentru asta trebuie să pregătim o propunere revizuită care să repună în mișcare negocierea între statele membre care nu prea stă bine. În ceea ce privește transparența fiscală și raportarea pentru fiecare țară, știu că acestea sunt subiecte foarte importante pentru comisiile dumneavoastră. În ceea ce privește transparența, mă bucur că în proiectul de raport susțineți propunerea de directivă privind deciziile fiscale și că cereți Consiliului să o lanseze până la sfârșitul anului. Ca să fiu mai specific, la ultimul Consiliu Neoficial Ecofin de la Luxemburg, s-a zis că se va adopta uh, acest proiect pe 6 octombrie la următorul Consiliu Oficial. Nu se poate ca Uniunea Europeană, care e un precursor, să aibă rezultate abia după OCDE. Și să vă dau o idee pentru Brisbane, uh, domnule președinte, ce am semănat la Brisbane a început să dea roadă pentru că la Ankara se vorbește despre un standard global în domeniu. Lucrăm în strânsă colaborare cu președinția luxemburgheză și uh, sigur că mai sunt uh, niște obstacole de depășit, dar este esențial pentru comisie să fim uh, implicați în dispozitiv ca parte de sine stătătoare, pentru că Comisia va juca rolul de autoritate de reglementare și trebuie să avem acest rol. Apoi știți că eu personal țin foarte mult pentru um, ca informațiile pentru fiecare țară să fie făcute publice în realitate. Este important să avem un studiu de impact, să ținem cont de uh, eficiența economică, de funcționarea pieței interne și de serviciile financiare. Consultarea publică condusă de colegul Jonathan Hill pe această temă tocmai s-a încheiat și uh, la începutul anului viitor vom demara procesul de reflexie privind continuarea acestui proces. Trebuie să punem accentul pe transparență și pe eficacitate. Eu zic că nu trebuie să ne opunem și nici uh, Sigur că o transparență care ar distruge investițiile în Europa nu ar fi eficientă și nici uh, o eficiență fără transparență nu ar satisface așteptările cetățenilor. În al treilea rând, în ceea ce privește uh, impozitarea efectivă, sunt recunoscător Comisiei Taxe pentru că insistă asupra impozitării efective a profiturilor generate în Uniune. Am discutat și la Consiliul Economic Neoficial, condus de președinția luxemburgheză. Ce uh, vrem să spunem? Vrem să spunem nu unei situații în care întreprinderi care creează profitul, care creează bogăție, să uh, plătească deloc sau puțin impozit acolo unde își desfășoară activitatea. Uneori, sigur, avem sisteme de nedublă impozitare. Și uh, acest lucru nu este acceptabil. În viitorul foarte apropiat va trebui să ne axăm pe regulile anti-abuz, cum ar fi și directiva dobânzilor și redevențelor. Și cei care vor, cred că este vorba despre o rată minimă, să știe că nu de asta e vorba, e vorba de impozitarea efectivă. Știu că uh, se vor modifica criteriile uh, grupului de resort pentru a se acorda mai multă prioritate impozitării efective. În ceea ce privește jurisdicțiile fiscale din statele terțe, sunt foarte recunoscător pentru, comisia, pentru ce a făcut Comisia dumneavoastră pentru a ajuta Comisia Europeană. Ați fost criticați, dar este foarte bine pentru că e important să avem o listă și obiectivul unei liste este să fie făcută publice, publică tocmai pentru a permite modificarea comportamentelor. Lista a fost publicată în iunie eu aș sugera să fie modificată incluzându-se criterii comune și sancțiuni aplicate jurisdicțiilor care nu cooperează, așa cum a sugerat Comisia dumneavoastră specială. În încheiere, sigur că nu pot să pretind progrese de pe o zi pe alta, dar facem tot ce putem ca să progresăm cât mai rapid pe aceste chestiuni care sunt complexe, care trebuie să se supună regulii unanimității, ceea ce impune anumite limite, iar eu, comisarul pe fiscalitate, cred că beneficiez de susținerea președintelui Juncker și a întregii comis comisii și vă asigur că lucrăm în cele mai bune condiții, colaborând și cu doamna comisar Vestager. Deci avem o echipă pe care am putea o numi revoluționară. Sigur că depindem de Consiliu pentru adoptarea actelor și fără voință politică e clar că nu va fi posibilă schimbarea. De aceea avem raportul dumneavoastră, care e atât de important și intervenția dumneavoastră e foarte importantă. Și în încheiere, vreau să salut presiunea făcută de Comisia Taxe și de Parlamentul European asupra statelor membre. Știu că această sesiune este publică, dar e necesar să fie această presiune. Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Thank you very much. Mulțumesc domnule comisar Moscovici, mai ales pentru ultimele cuvinte. Vom trece acum la întrebări și le amintesc uh, colegilor că timpul de vorbire este limitat la două minute pe întrebare. Și primul vorbitor este Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit astăzi la reuniunea comisiilor noastre și să știți că apreciem foarte mult acest lucru. Aș dori să vă adresez o întrebare um, din experiența mea practică și din uh, activitatea mea de deputat. Domnule președinte, aș dori să vă iau cu mine la o vizită a unei întreprinderi în Germania. Bine, ar putea fi și în Luxemburg sau oriunde în Uniunea Europeană după această vizită a întreprinderii, stai, se stă la o discuție și întreprinderea vă întreabă pe dumneavoastră, ca președinte al comisiei. Domnule Juncker, de ce întreprinderile mici și mijlocii trebuie în continuare să-și respecte în țările lor uh, obligațiile fiscale, iar majoritatea big playerilor, uh, majoritatea întreprinderilor mari, au o povară fiscală redusă aproape la zero. De ce există atât de puține standarde minime, cum ar fi inclusiv uh, impozitarea întreprinderilor uh, susținută chiar de dumneavoastră? Și de ce nu avem o adevărată raportare pe fiecare țară, cel puțin pentru cei mai mari actori? Acum aveți șansa să uh, dați un răspuns concret acestor IMM-uri și pe mine m-ar interesa foarte mult ce le-ați spune, domnule președinte al Comisiei. Thank you. Mulțumesc. Eliza Ferei. Obrigada, Sr. Presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să mă exprim în limba portugheză în calitate de coraportor, constat că nu numai că acuzațiile s-au confirmat, acuzațiile referitoare la LuxLeaks, dar chiar noi am uh, putut uh, constata că în Uniunea Europeană se uh, practică, se, se confirmă o practică. Nu putem avea o piață unică, comună, un proiect politic împreună, dacă unele țări practică această concurență fiscală neloială în detrimentul altor state membre. Sigur că nu putem uh, Uh, să lansăm acuzații, să identificăm vinovații, pentru că cu toții suntem răspunzători de uh, programul politic pe care Comisia Europeană îl pregătește. Însă ne îngrijorează ceva. Dacă vrem să exercităm presiuni politice asupra celor care pun bețe în roate acestui proces, uh, trebuie totuși să primim cât mai multe informații. în activitatea noastră ne-am confruntat cu faptul că uh, foarte adesea nu ni s-au dezvăluit informații în virtutea secretului bancar. Uh, ni s-a servit ca pretext codul de conduită din anii 90, dar lumea s-a schimbat foarte mult. Uh, și tocmai acest cod de conduită din anii 90 se află la originea junglei actuale. Noi însă avem o răspundere în fața alegătorilor noștri, uh, trebuie să exercităm uh, presiune politică asupra Comisiei și trebuie să facem presiune asupra statelor membre, care câteodată se ascund uh, în spatele principiului unanimității. Mulțumesc, Bertluchi, acum. Eh, Juncker, Domnule Juncker, această comisie a fost creată pentru că au existat probe scandaloase conform cărora întreprinderilor, mai ales multinaționalele, au practicat evaziunea fiscală pe căi uh, quasi legale. Nu avem uh, competențe de a trata chestiunile fiscale și de ce am luat-o pe o cale uh, mai ocolită pentru a crea temeiul juridic în baza căruia activează comisia noastră însă nu a mers foarte bine în practică. Noi nu am discutat despre uh, ajutoarele de stat deturnate, ci am vorbit despre uh, practicile acestea de evaziune fiscală. Dar eu cred că acest lucru ține de competența dumneavoastră și aș vrea să știu ce va face Comisia Europeană pe viitor pentru a, uh, imi, pentru a uh, interzice ajutoarele fiscale deturnate care duc și la practici de evaziune fiscală ce veți face pentru a împăca competența națională de fiscalizare și, pe de altă parte, competența europeană de bună funcționare a pieței interne și cum veți controla ajutoarele de stat? Cum uh, poate fi rezolvată această dilemă? Pentru mine nu e deloc clar, dar Comisia Europeană are pretenția de a uh, introduce o armonizare fiscală. Este o propunere pe care eu personal o refuz, dar uh, Dumneavoastră se pare că aveți o idee. Eu aș vrea să știu um, de la dumneavoastră ce fac aceste ajutoare ilegale, adică um, contribuții care stimulează întreprinderile să intre pe o anumită piață, avantaje. Uh, cum um, anume interacționează aceste practici cu piața internă? Sunteți oare de acord cu mine că de câte ori o întreprindere se mută într-o altă jurisdicție, sau își mută profiturile într-o altă jurisdicție, nu cumva o face pentru că i s-au acordat uh, stimulente fiscale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Toirer. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte al Comisiei, este foarte important că ați venit astăzi la Comisia noastră. Politica politica fiscală este analizată de comisia noastră. Se pare că există practici de a stimula întreprinderile să se instaleze în anumite state, întreprinderile își transferă profiturile și profită de lacunele din legislația fiscală. Aceste practici au dăunat unor economii europene și, pe de altă parte, este o practică de care cetățenii obișnuiți și întreprinderile mici și mijlocii nu pot să profite. Dumneavoastră, Ați uh, vorbit în calitate și de președinte al Comisiei, dar și de fost premier al Luxemburgului. Eu aș vrea să vă întreb dacă nu cumva se creează o alianță um, o alianță negativă între întreprinderile mari și marile firme de consultanță. Și vreau să vă întreb dacă nu cumva modelul luxemburghez a fost cel care a um, stimulat și alte întreprinderi să își mute sediul în circunscripții mai favorabile. Uh, ce părere aveți despre practicile acestor întreprinderi și ale firmelor de consultanță și ale guvernelor? Credeți că e de vină numai unul din acești actori sau toți trei împreună? De asemenea, uh, credeți că uh, în este, credeți că este bine doar să se discute despre aceste probleme legate de marile întreprinderi? Nu cumva ar trebui să se și rezolve aceste probleme? pentru că e clar că există uh, procese verbale ale ședințelor pe care le au aceste mari întreprinderi. În procesele verbale se scrie cine ce a făcut, cine ce a spus. Și e foarte clar că unii au luptat pentru a obține anumite soluții. Iar noi ar trebui să avem acces la aceste dosare ca Parlament ales democratic. Nu acceptăm să ne fie interzis accesul la toate aceste dosare relevante și uh, trebuie să putem pune aceste întrebări, chiar dacă mm, se încearcă să ni se interzică. Mulțumesc, Fabio De Masi. Domnule Juncker, Veronic Pujol, jurnalistă din Luxemburg, consideră că domnul Creche, ministrul economiei, va uh, spus că au fost luate anumite pagini din raportul Zuzis, raportul Crache, care erau prea riscante pentru Luxemburg din perspectiva legislației europene. Guvernul luxemburghez nu a dezmințit niciodată acest fapt. Domnul Crache i-a spus uh, doamnei uh, Pujol că nu poate avea acces la aceste pagini. Eu vreau să vă întreb dintre uh, cei doi, doamna Pujol și domnul Crache, cine minte? Cine nu spune adevărul? Și dumneavoastră, ca președinte al Comisiei, ne veți susține pe noi în ancheta noastră și noi am cerut să avem uh, întregul raport crache. Aș vrea să știu dacă noastră veți fi uh, de acord să ne ajutați să-l obținem. Apoi, aș uh, vrea să vă întreb dacă um, de Crăciun v-ați întâlnit cu directorul de resurse umane al Commerzbank și uh, cu uh, un alt actor important și ați discutat despre ei, ați discutat cu ei despre uh, simulentele fiscale pentru Commerzbank. Dacă este adevărat, uh, cum priviți acest fapt din perspectiva de președinte al Comisiei care nu trebuie să permită astfel de acțiuni? Și uh, apoi, uh, jurnalistul Perrin a fost uh, pus în urmărire penală în Luxemburg uh, ce părere aveți despre protecția denunțătorilor în Uniunea Europeană, dat fiindcă Comisia Europeană a propus o directivă privind protecția denunțătorilor? Mulțumesc! Mulțumesc! Sven Giegold President, uh... Domnule președinte, de când v-ați preluat mandatul în 1989, profiturile americane raportate în Luxemburg până când, ați, când mandatul dumneavoastră a luat sfârșit, a crescut de la 0,98 la 10% în prezent. Deci, 10% din profiturile externe sunt raportate în Luxemburg pentru Statele Unite. Uh, intenționați uh, să ne spuneți ce uh, rol ați jucat în construirea acestui paradis fiscal pe care îl <laughs> reprezintă Luxemburgul. Apoi a spus că transparența este un, o prioritate pentru mandatul dumneavoastră și respectăm acest lucru. Dar, din păcate, Comisia nu a dat dovadă de curaj, nu ne-a trimis documentele uh, reuniunilor legate de codul de conduită, care sunt foarte importante pentru a clarifica cine a ocupat ce post, ce funcție pentru a opri Uniunea Europeană să pună capăt uh, concurenței fiscale de loiale. Uh, sunteți gata să ne conferiți, să ne acordați acces la aceste documente, pentru că e vorba de cel puțin 500 de uh, pagini de proces verbal uh, ale unor ședințe foarte importante din 1998 și eforturile depuse de către biroul dumneavoastră în condițiile TTIP. Deci noi nu avem acces la aceste documente sunteți gata să ne acordați accesul la ele în condiții corecte, pentru că toate aceste reguli legate de accesul la documente nu fac decât să pericliteze democrația. Și iată întrebarea cea mai importantă din partea mea acum. Dacă aceste documente nu sunt date publicității sau nu sunt puse la dispoziția comisiei Uh, noastre, noi nu ne putem uh, duce la capăt mandatul și în orice caz, președintele îl întrerupe pe vorbitor, ne, vorbitorul ne vom întoarce la comisia de anchetă. Roland Paxas acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule comisar, Probabil că e normal faptul că anumite state membre practică evaziunea fiscală și permit uh, evitarea plătirii de taxe uh, companiilor mari, marilor companii multinaționale. Și dacă uh, suntem așa superficial, putem spune că e o practică obișnuită, dar problema cu această practică este că uh, Uh, scopul pentru care ea se practică e periculos. Și de aceea, domnule Juncker, aș dori să vă întreb dacă uh, vă gândiți la ceva măsuri pentru a limita această practică și de a uh, negocia cu cei care redactează aceste reguli. Știm că statele membre nu răspund la uh, chestionarele legate de practicile corecte în domeniul uh, uh, impozitelor poate e și pentru faptul că unele doresc să rămână paradisuri fiscale, așa cum sunt acum. Dar totuși, uh, major, uh, toate statele membre sunt parte la uh, tratatele actuale și șapte chiar ignoră aceste cerințe. Deci, domnule președinte al Comisiei, care sunt măsurile necesare, măsurile pe care Comisia ar trebui să le ia pentru a-și îndeplini rolul său de, uh, de gardian al tratatelor și pentru a uh, Uh, se asigura că tratatele sunt pe deplin puse în aplicare cum se poate asigura că avem cu adevărat uh, o bună cooperare în Europeană. Domnule Juncker, am ascultat cu mare atenție ce ați spus dumneavoastră în legătură cu comisarul uh, pentru concurență sunt o, uh, o sprijin, dar nu sunt de acord cu activitatea ei. A fost afirmația dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Mono. Bonjour, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezență. Câteodată, coincidențele de calendar sunt de-a dreptul uh, inimaginabile. Parlamentul a uh, cerut să se înregistreze, deci comisia să dea o declarație în ceea ce privește migranții. De ce faceți acest lucru? Numele umanismului din Nil, uh, spuneți că toate statele membre ar trebui să preia această povară uh, a uh, migranților, dar discursul dumneavoastră nu uh, este are, pe două măsuri. Nu fac, acum încercați să faceți ce n-ați făcut uh, uh de 20 de ani încoace. Uh, Uh, e același lucru în, valabil și în ceea ce privește evaziunea fiscală. Unde era acum 20 de ani solidaritatea europeană pentru cetățenii europeni? Uh, evaziunea fiscală a devenit un adevărat principiu de guvernare. Astăzi ne explicați cum trebuie să combatem uh, evaziunea fiscală în mod exemplar foarte bine, dar haideți să trecem la fapte. Am două întrebări. În primul rând, aș dori să ne explicați foarte clar care a fost rolul dumneavoastră, implicarea în calitate de ministru de finanțe sau prim-ministru în ceea ce privește aceste Um, decizii fiscale uh, economia luxemburgheză a fost modificată astfel încât să primească fluxurile financiare. Uh, care a fost uh, rolul dumneavoastră în ceea ce privește Marius Col? Ați, v-ați adus contribuția la această mașinărie în care sunt implicate și marile companii? Premierul unei țări nu poate să ignore faptul că atunci când miza e de zeci de miliarde, Eh, e eh, extrem de eh, periculoasă pentru că știm că greșeala e umană, dar totuși. Aș dori să ne spuneți de ce Comisia va elimina toate deciziile până, fiscale de până acum. Întrebarea este cum putem să reparăm prejudiciul fiscal pe care politica dumneavoastră a cauzat-o partenerilor europeni. Aș dori să știu dacă Comisia Europeană a numit experți, a organizat grupuri de lucru, președintele întrerupe pe vorbitor. Acum trebuie să dăm uh, cuvântul invitatilor noștri pentru răspunsurile la primele întrebări. Domnul președinte Juncker, în primul rând. Da, timpul trece foarte repede, însă Mm, să nu uităm că totuși mi-au fost puse 20 de întrebări, deci o să încerc să răspund cât mai la obiect, cât mai succint, ceea ce va va da posibilitatea să uh, nu spuneți presei că nu v-am răspuns. Colegului Balț vreau să-i spun că totdeauna uh, sunt uh, foarte atent și trebuie să fiți atenți și dumneavoastră în legătură cu aceste dosare uh, cu dosarele la care nu aveți acces și de asemenea în legătură cu situația IMM-urilor. Eu cred că întotdeauna ele au o situație dificilă, ele se plâng că plătesc taxele, iar întreprinderile multinaționale nu le plătesc. Eu cred că noi la comisie trebuie să garantăm o mai mare echitate fiscală. Și de aceea în contextul general al tuturor întrebărilor care au fost uh, puse, este important să privim uh, cu o nouă perspectivă, cu un spirit deschis, uh, baza comună consolidată de impozitare. Eliza Ferreira a spus pe bună dreptate că um, consideră, dar nu a putut verifica uh, detaliile, că ceea ce presa a numit uh, LuxLeaks reprezintă, de fapt, o practică foarte răspândită în multe state membre și că ar fi bine să se spună EULIX și nu LAXLIX. Este un uh, fenomen uh, uh, în care se vede că s-a redus locul faptei cumva la Luxemburg și e clar că asta reflectă ideea de a mușamaliza ce se întâmplă. Sunt de acord cu doamna Ferreira că ne aflăm într-o junglă și că trebuie să um, uh, susținem mai multă transparență. În ceea ce privește ce a spus domnul Luche, eu am analizat teoretic această problemă, dar nu sunt um, responsabil de fiscalitate, e doamna Vestager, și știu că dumneavoastră sunteți profesor, așa v-am și spus profesorul Luche, parțial cel puțin. Eu sunt președinte al comisiei, dar uh, nu, uh, nu încerc să dau sfaturi comisare pentru concurență. Eu doresc ca doamna comisar să aibă cât mai multă uh, autonomie. Nu vreau să mă bag în treaba ei, dar sunt de acord, pentru că m-ați întrebat dacă sunt de acord uh, cu ea. Sunt de acord cu, cu ea că în domeniul fiscal trebuie să fie analizate aceste chestiuni ale ajutoarelor de stat uh, și ale înțelegerilor uh, fiscale și uh, e clar că trebuie să se răspundă concret la anumite întrebări. Avantajele fiscale, ajutoarele de stat nepermise trebuie uh, scoase la lumină și sunt de acord să se facă acest lucru ori de câte ori există un motiv întemeiat să se facă pentru că ajutoarele, fiscal, ajutoarele de stat împreună cu reducerile fiscale sunt o combinație uh, ilegală. Domnule Toirer, m-ați întrebat dacă m-am întâlnit cu societăți de consiliere. Nu am făcut-o niciodată, probabil că sunt unul din puținii de aici care niciodată nu s-au întâlnit cu societăți de consiliere. Am fost uh, chiar și uh, în, pe teritoriu și am văzut că și în Parlamentul European sunt foarte mulți care uh, lucrează cu consilieri de acest fel. Eu nu uh, îmi permit să îmi fac politica fiscală în funcție de uh, ce îmi dictează firmele de consiliere. Vreau să vă spun și anume că am susținut de la început această idee de a avea un comitet fiscal și am fost abordat de diversi actori și nici măcar nu mai mi-amintesc cine era atunci pentru și cine era împotrivă și nici dintre statele membre nu mai știu cine susținea sau nu această idee. Nu mi-amintesc, dar ce voiam eu să spun clar e de fapt că nimeni nu era pentru acest comitet fiscal. Asta am vrut să spun când am spus că nu mai știu cine era pentru și cine era împotrivă. Așa cum ați înțeles dumneavoastră spontan. A fost unul pentru și ăla eram eu, dar nu-i de ajuns. Dar ar fi bine dacă s-ar prelua această propunere în raport. Ar fi uh, absolut în spiritul comisiei. În Luxemburg nu am, ni, nu am susținut și nu am introdus niciun fel de sistem de evaziune fiscală, de evitare a plătirii taxelor pentru a uh, Uh, dăuna altor state. Cred că mm, mi supraestimați talentul, nu am fost atât de inventiv. În Luxemburg există legislație fiscală și s-a abuzat de ea fără participarea premierului. Luxemburg este un uh, stat uh, obișnuit, iar dacă legislația fiscală nu este aplicată, nu e vina miniștrilor, e vina administrației fiscale și uh, dacă uh, aș fi făcut-o, ați fi știut de ani de zile, pentru că s-ar fi cunoscut dosarele individuale. Uh, să știți că funcționarii din administrația fiscală din Luxemburg sunt alergici la intervențiile miniștrilor. Dacă s-ar întâmpla așa, dacă uh, uh, s-ar întâmpla, uh, în dat fiind cât de mică e țara noastră, în trei zile s-ar afla totul în presă. În alte state durează mai mult până se află, dar la noi uh, se află repede și să știți că nu s-a întâmplat așa pentru că avem un grad foarte mare de profesionalism la administrația fiscală din Luxemburg. Domnule de Masi, mi-ați pus o întrebare despre așa numitul raport Creche. Eu nu știam uh, până în momentul când domnul Creche a dat uh, un interviu că el uh, nu a făcut publice anumite pagini din raportul său și că nici nu a spus măcar că există aceste pagini. Eu nici măcar nu știam că, nu puteam să știu că au fost scoase paginile din raport, încă nu știam că există acele pagini. Domnul uh, Creche era, uh, era parlamentar la ora respectivă și în calitatea sa de parlamentar a scris un raport despre fiscalitatea întreprinderilor în Luxemburg, uh, a atras atenția asupra evaziunii fiscale, dar uh, apoi, și apoi domnul Creche a devenit ministru al economiei și cum s-a întâmplat să dispară aceste pagini din raport, practic? Uh, a fost o decizie luată din motive pe care el le-a explicat, pentru că erau uh, niște pagini în care se spunea că aș fi mers eu în pivniță cu cineva, dar eu nu merg cu oricine într-o pivniță. Domnul Creche mi-a spus uh, că a scos acele pagini din raportul său pentru că raportul său avea 216 minus o pagină și uh, în 97 când a fost făcut public uh, raportul, a renunțat la acele pagini pe care critica guvernul uh, pentru practicile sale fiscale și a făcut-o pentru că știa că este mai degrabă treaba premierului și a ministrului de finanțe din Luxemburg care merge în Consiliu și de aceea a renunțat la acele pagini, dar nu le-a scos în pivniță, ci a spus astea, acest lucru public. M-am întâlnit cu bănci, cu reprezentanții băncilor și cu Comerțbank, dar este destul de normal atunci când ești premier sau ministru de finanțe într-o țară unde actorii financiari joacă un anumit rol important. Niciodată însă nu am uh, discutat cu uh, Comerțbank despre cum să arate fiscalizarea lor. Cei de la Comerțbank mi-au spus uh, că plătesc impozite în Luxemburg, s-au plâns de asta, iar eu, eu le-am spus că e normal să plătească impozite în Luxemburg, să nu trebuie să se plângă de asta, trebuie să se bucure că o fac și uh, e păcat că aveți această impresie. Cred că mulți din sală știu că eu nu am fost niciodată prea iubit de băncile din Luxemburg. În ceea ce îi privește pe denunțători, whistleblowers, uh, trebuie luată această inițiativă. Trebuie să se dea un răspuns european la această întrebare, este clar. Domnule Sven, da, știți că eu uh, nu am permis să se uh, acorde facilități fiscale de către autoritățile din Luxemburg pentru a dăuna uh, altor circumscripții. Din potrivă, eu am făcut eforturi întotdeauna pentru ca în domenii similare să-mi ajut vecinii. De exemplu, cu Belgia, am avut o întâlnire cu ministrul de finanțe Reinders și am discutat despre uh, lucrătorii frontalieri care locuiesc în Belgia și, și lucrează în Luxemburg, dar își trimit copiii la școală în Belgia și profită de infrastructura belgiană, iar pe salariile lor plătesc impozite în Luxemburg. Noi am, eu am considerat că trebuie să arătăm solidaritatea cu vecinii și aș putea să vă dau multe exemple în acest sens. Domnul președinte Paxas și domnul Gigold au pus niște întrebări la care cred că va răspunde mai bine domnul comisar Moscovici. Iar uh, domnule Mono, mă scuzați, dar nu mi-ați răspuns la întrebarea privind accesul la documente. Also, Ă, da, eu nu înțeleg unde vă grăbiți. Eu am spus totdeauna că va, eu am spus doar că va răspunde domnul Moscovici. Dar eu vreau să-mi răspundeți dumneavoastră, domnule președinte, pentru că e responsabilitatea dumneavoastră. Nu, nu, nu, nu, nu. Ați spus pe bună dreptate. Într-adevăr, comisia este cea care nu a permis accesul la anumite documente, dar noastră spuneți că Juncker nu l-a permis. Eu sunt recunoscător că putem avea această dezbatere, că ați adus subiectul în discuție și domnul Moscovici vă va răspunde. Este responsabilitatea lui și el vă va da răspunsul în numele comisiei pentru că el poate să răspundă în mod corect la această întrebare. Domnule Mono, uh, sunt împiedicată uh, să vă răspund pentru că tot timpul sunt întrerupt, dar aș dori să vă spun că nu am jucat niciun rol uh, personal în aceste decizii fiscale. Nu eu am contribuit la lansarea sistemului. Ați vorbit de Marius Col, poate că l-am văzut de mai multe ori în viață, în calitate de șef al lui uh, în calitate de ministru de finanțe, dar eu nu am avut niciun fel de relație privilegiată cu domnul Col. Niciodată, niciodată în viață nu i-am dat vreun ordin sau uh, vreo uh, directivă lui sau administrației fiscale. Noi nu așa vedem în Luxemburg relația cu administrația fiscală și suntem acolo ca să Uh, aplicăm legea. Da, perseverența e diabolică. Știți uh, <laughs> chiar din propria experiență de ce vorbiți. Domnul Moscovici, da, câteva cuvinte în legătură cu cele două întrebări, cealaltă pe fond și cealaltă uh, care e foarte importantă pentru comisia dumneavoastră, de procedură și de metodă. În ce privește chestiunea pe fond pusă de domnul Balperer și Pascas, Uh, uh, concurența deloială între multinaționale și IMM-uri. De fapt, aceasta este, este baza acțiunilor noastre și a priorităților noastre. Se estimă că IMM-urile au o sarcină fiscală cu 30% mai mare decât multinaționalele. Și încă o dată, și nu avem chiar toate informațiile necesare. Va trebui să mai cooperăm cu IMM-uri pentru a exercita presiunea asupra uh, Consiliului și a Miniștrilor pentru a corecta situația. Dar, uh, Uh, tot ce facem pentru relansarea CCCTB, tot ce facem pentru deciziile fiscale, pentru o fiscalitate eficientă, o facem pentru a ne asigura că multinaționalele, uh, având în vedere că au aceste instrumente juridice la îndemână, să nu mai uh, poată să exercite presiune asupra sistemelor fiscale naționale pentru a ajunge la o rată de impunere prea mică sau uh, la, chiar la evaziune fiscale, pentru că IMM-urile nu au la dispoziție aceste instrumente. Iată ce intenționăm noi să facem și printr-o mai bună funcționare a codului de conduită. Aceste regimuri specifice din statele membre, subliniez acest lucru, trebuie să fie scrutate, controlate atent și de fapt asta facem acum. Acesta este obiectivul nostru al acțiunii noastre. Un al doilea aspect la care aș dori să mă refer e uh, legat de cererea de informații care mă vizează pe mine, comisar uh, pe domeniul fiscal. În 31 august 2015 am încercat să vă dau un răspund, uh, am discutat cu domnul Lamasor, știu că răspunsul acesta nu vă poate mulțumi pe deplin. O să revin la el nu am refuzat niciodată să transmit Parlamentului documentele pe care le aveam eu la dispoziție. Însă, totuși, limita constă în faptul că Comisia nu poate să transmită anumite documente fără acordul statelor membre vizate de aceste documente. Sunt reguli de confidențialitate care decurg din uh, acordul cu Consiliul în ceea ce privește accesul la documente, deci uh, noi, Comisia, nu putem să divulgăm anumite documente fără acordul statelor membre vizate. Acesta a fost răspunsul meu. Bineînțeles că știu că nu nu vă poate mulțumi acest răspuns pe deplin și că trebuie să găsim soluții. Comisia a fost informată în legătură cu faptul că statele membre nu se opun acestei puneri în comun a documentelor cu Comisia, dar că doreau ca regulile de confidențialitate să fie respectate. Ă, trebuie să ajungem la un echilibru între dreptul de informare al Parlamentului, care e foarte important, pe de o parte, și, pe de altă parte, uh, clauzele de confidențialitate mm, invocate de către statele membre. Și deci încercăm să ajungem la acest echilibru. Comisia, și subliniez acest lucru, așa cum i-am spus și domnului președinte la măsuri, este gata ca uh, să definească, deci să uh, construiască un cadru pentru accesul la documente. Um, ar trebui, de exemplu, să numim persoanele care ar avea acces la documente și să ținem cont de faptul că fiecare grup politic ar trebui să aibă acces la aceste documente sensibile. Statele membre au fost contactate de către comisie, uh, care ar trebui să-și dea acordul în legătură cu acest acord între Comisia Europeană și Comisia dumneavoastră specială, astfel încât solicitările dumneavoastră să poate să fie satisfăcute și de asemenea ca toate, toate clauzele de confidențialitate să fie respectate și sper că vom ajunge la un uh, rezultat. Uh, trebuie să facem presiune asupra statelor membre ca să găsim dozajul necesar, să obținem acest echilibru pentru ca comisia dumneavoastră să aibă acces la documente. Mulțumesc, îi transmit președinția domnului Alan Lamasur. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnule comisar. Uh, timpul ne presează. Domnule președinte, vă mulțumim că ați acceptat să mai rămâneți un sfert de, un sfert de oră, având în vedere pauza pe care am uh, fost obligați să o luăm datorită plenarei. La doua rundă avem 8 oratori înscriși și dacă vrem să obținem și uh, răspunsurile din partea domnului Juncker și a domnului uh, Moscovici, vă propun ca fiecare orator să nu vorbească mai mult de un minut. Deci să pună doar o întrebare de un minut. Încep acum cu doamna Danuta Hübner în numele PP-ului. Mulțumesc. Aș dori să fac apel la intuiția politică a domnului Juncker în calitate de președinte al Comisiei și aș dori să vă întreb. Credeți că putem obține normalizarea acestor decizii fiscale printr-un benchmarking pozitiv la nivel european? Deci să încurajăm statele membre să le introducă în uh, legislația națională? Ar fi suficient? sau va trebui să legiferăm la nivel european. Și propunerea com Comisiei, acest pachet pe care îl propune, e suficientă? Sau credeți că ar fi bine să avem o listă negativă a problemelor la nivel european care nu ar trebui să fie incluse în deciziile fiscale? sau care să sprijine legislația fiscală. Mulțumesc, Danuta, mulțumim pentru faptul că ai fost succintă. Numele socialiștilor, domnul Ziman. Mulțumesc, domnule președinte foarte multe, am uh, fost în foarte multe state membre, am văzut foarte multe întreprinderi și am constatat uh, practicile, că practicile fiscale ale multinaționalelor sunt cel puțin dubioase. Poate că sunt uh, legale, dar sunt ilegitime aceste practici de evaziune fiscală și am constatat că se întâmplă în multe state membre. Nu este o excepție, ci e un adevărat model de afaceri pentru aceste state. Noi cerem transparență și sunt recunoscător domnului comisar Moscovici care ne-a pus la dispoziție diferite documente într-un mod care să respecte și confidențialitatea, dar și um, dreptul Parlamentului de a avea acces la documente. Aș vrea să vă rog să vă apucați de treabă, pentru că nu se poate continua așa. Să știți că documentele nu ne-au fost puse la dispoziție, acest uh, Parlament are acces la documente confidențiale în acest domeniu și ne uh, trebuie să avem acces la ele ca să putem lucra. Și este inacceptabil, iar raportarea pe fiecare țară este la fel de importantă. Președintele întrerupe, mulțumesc, stimate coleg. Din partea PPE, Pablo Salba. Mulțumesc, domnule președinte. Eu n-am nicio îndoială că ceea ce se cunoaște sub numele LuxLeaks e dovada că avem nevoie de o uniune fiscală și este și ocazia de care beneficiem ca să o punem în aplicare cât mai curând posibil. Nu putem uh, să nu profităm de această ocazie, domnule Moscovici, pentru că, după cum bine a spus colegul Balz, una din problemele cu care se confruntă Europa dincolo de acestea, este competitivitatea, fără îndoială. Și aici uh, afecta, cele afectate sunt tocmai IMM-urile, care sunt cele care creează ocupare în Uniunea Europeană. Așadar, nu putem să le punem într-o situație de dezavantaj. De salut eforturile făcute de instituțiile europene și de Comisia Europeană pentru a evita evaziunea fiscală, că niciodată nu este suficient uh, ceea ce este făcut în acest sens. Uh, salut ceea ce s-a prezentat astăzi aici ca inițiativă, însă este deosebit de important, domnule Moscovici, să și punem în aplicare cât mai curând posibil și mai ales și mi-ar plăcea dacă v-ați asuma acest angajament ca odată uh, pune, pune în aplicare aceste măsuri să nu se mai producă ceea ce uh, s-a produs recent. Știți la ce mă refer. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum, doamna Dodds. Thank you. Mulțumesc. Foarte pe scurt și mm, fără să mă scuz, uh, în ceea ce privește lansarea CCTB, cum vă puteți aita, uh, asigura că uh, noul mecanism nu este de, un nou instrument? Cum dați un nou avânt spre o nouă bază consolidată? Uh, a întreprinderilor. Apoi, intențione, uh, intenționează Comisia să vină cu o definiție a paradisurilor fiscale foarte necesară. Uh, puteți, în fine, să îl convingeți pe Lord Hill că multinaționalele nu trebuie să fie singurele care trebuie să fie privilegiate când au loc negocierile în domeniul fiscal. Mulțumesc, Aneliz. Esther de Lange acum. Mulțumesc foarte mult. Las deoparte politețurile Uh, vă mulțumesc pentru prezență. Întrebarea mea era obiect. Domnule Moscovici a spus că nu puteți uh, da publicități, publicității rapoarte dacă statele membre nu sunt de acord. De fapt, chiar asta Uh, aș dori să mă refer la uh, rapoartele inițiate de către Comisia Europeană. În 1999 a fost un raport cu privire la practicile administrative din statele membre. Cred că e foarte important să știm tot ce s-a întâmplat, nu numai în ceea ce privește deciziile fiscale, ci și practicile administrative de-a lungul timpului. Um, Mm, la cererea Comisiei Europene s-a uh, cerut uh, efectuarea acestui raport. Nu a fost publicat, pe că erau și atunci probleme la Consiliu. Domnule Moscovici, uh, făceați parte din Consiliu reprezentând Franța. Ne puteți spune din experiența dumneavoastră care a fost problema? De ce acest raport nu a fost publicat sau de ce Comisia nu a publicat acest raport Siemens? Și uh, în calitate de comisar, ne puteți uh, promite că ne dați uh, pentru 2009 a fost făcut o actualizare pentru noile state membre, ni le puteți transmite ambele rapoarte, mulțumesc. Întrebarea foarte clară, Pervonș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Cerut sprijinul. Vi-l acordăm, dar și dumneavoastră trebuie să ne ajutați. Accesul la documente trebuie să fie mai bun decât în prezent. În ceea ce privește raportarea pe țară, știți că Parlamentul și Comisia noastră suntem uh, în ofensivă. Știți că la Consiliu există uh, o uh, reticență în ceea ce privește publicarea acestei raportări pe țară. Uh, când se face această raportare uh, în ceea ce privește companiile multinaționale și așa mai departe, totul se face public. De ce uh, uh, nu publicați, ne dați accesul la documente? Știm cu toții că problema economiei digitale nu poate să fie rezolvată decât printr-o economie fiscală orizontală. Avem nevoie de CCTB. Uh, cum am putea să uh, uh, impozităm această masă fiscală care scapă impozitării tocmai datorită lipsei CCTB-ului? Mulțumesc. Deci, Pervons este pentru patru ceuri, <laughs> spune președintele. Doamna Thank you very much, uh, first of all. Mulțumesc. În primul rând, ce privește acest TBE, această taxă este un proiect important pentru viitorul uh, Uniunii Europene. Este pentru eficiență, pentru afaceri, pentru echitate fiscală. Deci, vă întreb, domnule președinte, cum puteți ajuta statele membre să și aplice în al doilea rând? Deci am studiat problema evaziunii fiscale și impozitării corporațiilor. Concluzia e că nu știm care este realitatea Uh, acestui fenomen și uh, veniturile din uh, impozitarea companiilor spun că nu este chiar cea mai mare problemă. Eu m-aș întreba dacă veți acționa și acolo la fel de hotărât ca în salvarea băncilor. Cum să facem mai eficientă colectarea reformelor în Europa, mai ales cu reforma TVA? Mulțumesc! Mulțumim și în final Sergio Cuferati. Mulțumesc! Vă atrag din nou atenția asupra uh, raportării specifice pentru fiecare țară în parte. Pe 8 iulie Parlamentul a adoptat un text uh, pe această temă directiva pentru uh, drepturile acționarilor care modifica directiva pentru contabilitate. E foarte important să dispunem de aceste informații când dorim să investim undeva și pentru a ne apăra propria reputație chestiunea evaluării de impact. Eu cred că s-a rezolvat atunci când au fost adoptate normele referitoare la instituțiile financiare uh, și rezultatele au fost pozitive. Așadar, dacă dorim transparență, avem ocazia uh, de a o avea, pentru că în următoarele zile vor începea trilogurile, există o ostilitate de neînțeles din partea multor state membre, însă Comisia are ocazia în curând ca să introducă această noutate care uh, Uh, e foarte de folos la un an de la LuxLeaks uh, că instituțiile nu au luat încă măsuri de această natură. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și mulțumim tuturor oratorilor care au uh, respectat limita strictă de timp. Între timp, iată, ne bucurăm și prezența doamnei comisar Margaret Vestager și mulțumesc pentru aceasta. O salut. Dar acum, domnule președinte, domnule comisar, vă dau cuvântul și vă rog să fii sub 15 cât posibil. Sigur, acum depinde de relațiile cu doamna comisar pentru con- concurență, dar sunt convins că veți, uh, vă veți menține limitele rezonabile de timp pe care vi le-am uh, solicitat. <clears throat> Domnul Juncker, dincolo de chestiunea decizor fiscale, în legătură cu care nu sunt foarte de acord cu, cu doamna comisar, în rest mă înțeleg foarte bine cu domnia sa, în rest Uh, am notat că toate întrebările din, al doilea, din a doua rundă uh, l-au uh, vizat pe domnul Moscovici. Dar văd că mai sunt prieteni care doresc să ne adreseze întrebări, însă am, trebuie să particip, trebuie să primesc niște vizite la nivel ministerial, deci vă rog să mă scuzați și dau cuvântul domnului Pierre Moscovici. Sunt totdeauna de acord cu domnia sa, chiar acolo unde nu are dreptate. Și apoi, ați putut constata la fel ca mine că fenomenul pe care îl descrieți ca fiind Lix e mult mai extins și ar trebui ca să schimbați această terminologie într-o bună zi. Mulțumesc! Bien. Merci, Monsieur le Président de la Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Iar acum are cuvântul domnul comisar Moscovici. Da, am notat uh, cinci blocuri de întrebări. În primul rând, uh, cele privind deciziile fiscale, care întotdeauna nu sunt o practică prezentă doar la Luxemburg. Într-adevăr, a fost și eu uh, ministru de finanțe într-o altă țară decât Luxemburg, în Franța, și adevărat că nu e rău ca niște întreprinderi să-și poată anticipa aportul la societate. Ceea ce trebuie interzis însă e caracterul opac care domnește, e absența de schimb de informații între țări și capacitatea multinaționalelor să profite de pe urma acestora. Asta este logica noastră. Așadar, ce vom face noi, sper eu, e că vom ajunge la un acord la următorul Consiliu Ecofin pe 6 octombrie ca să aplicăm deja la uh, începutului 2016, la sfârșitul primului trimestru, în cel târziu, și să uh, avem și un cadru clar al condițiilor în care statele membre pot uh, face decizii fiscale ca să evităm situații de ajutor de stat și să evităm situații de creare a unor regimuri care să distorsioneze concurența. Um, apoi, cred că, așa numitul CCCTB, deci impozitarea companiilor, uh, baza de impozitare, eu cred că e foarte clar, proiectul Comisiei este un proiect bun. Constat astăzi, uh, bun, dacă ești comisar uh, pentru fiscalitate, trebuie să ai abordarea care să țină cont de ce ne dorim și apoi de ce ne putem, ce putem realiza. Nu există o soluție universală. De aceea avem o abordare pe două faze, așa am gândit-o noi, însă spun aici pentru toți cei care au intervenit. Faptul că Uh, începem cu baza comună nu înseamnă, din punctul nostru de vedere, că renunțăm la consolidare. Dacă vorbesc de două etape, e tocmai pentru că prima are uh, precedența asupra celei de-a doua, dar nu renunț la a, a, niciuna dintre ele. Deci, abordarea, în abordarea noastră consolidare este un factor esențial în ce privește raportarea uh, pentru fiecare țară. Eu răspund prezentându-vă poziția mea personală, care nu este ambiguă deloc. Vă spun că, da, e bine să se menționeze consultările publice și studiile de impact, nu pentru a uh, renunța la raportarea specifică pentru fiecare țară în parte, ci ca să vedem cum poate fi aplicată fără a dăuna eficienței uh, firmelor. Și acum, pe baza consultărilor publice, ne vom uh, lua deciziile, însă în niciun caz n-am făcut-o ca să dăm deoparte acest subiect. Nu. Uh, Acum, eu, după ce comisarul de resort a făcut consultările publice, eu va trebui să trag concluziile, ceea ce voi face în fața dumneavoastră. Și cred că e o abordare generală, uh, e că în cursul anului 2016, chiar la începutul său, ar trebui finalizat procesul. A patra, al patra bloc de întrebări, accesul la documente, după cum tocmai am spus, și credeți-mă, că sunt în acord total cu ce a spus dumneavoastră. Tocmai studiem uh, soluții pentru a garanta un echilibru corect între exigența de transparență pe care ați exprimat-o și aspectul confidențialității pe care putem să-l înțelegem din partea tuturor membre și care se aplică și Comisiei. Dacă uh, Comisia trebuie să aibă un rol central în dispozitivul privitor la uh, deciziile fiscale, Asta nu se poate face decât dacă regulile de confidențialitate se aplică și Comisiei. Și în acest context, raportul Simons Bun, încă la ora aceea, la vremea aceea, în 1999, eram membru al Consiliului de Afaceri Generale și nu am putut să am cunoștință de acest uh, raport, pentru că JAI nu se ocupă de fiscalitate, de competitivitate. la Amasur știe mai bine decât mine. Însă, în ce privește TVA-ul, al cincilea set de întrebări, vom relua problema TVA într-o abordare globală în cursul anului 2016 ca să ajungem la un uh, regim definitiv în domeniul TVA, pentru că consider că este o chestiune de mare importanță și închei, pentru că nu vreau să mă lungesc prea mult aici, m-am întreb, fost întrebat despre voința noastră, despre impulsul pe care vrem să-l uh, dăm. Cred că Uh, știm, suntem conștienți că este o situație de urgență și cetățenii o exprimă și dumneavoastră ne transmiteți. Adică nu mai tolerăm opacitatea, lipsa de transparență. Ne dorim transparență. Ăsta este demersul la nivel internațional, de altfel, în cadrul BEPS, OCDE, pe de-o parte, și în cadrul G20, pe de altă parte. Și văd, văd asta ca pe un atu și uh, ca o colaborare uh, cu Parlamentul European, iată, alt atu, pentru că noi toți suntem aici uh, ca să răspundem la această așteptare, la această exigență. Și, sigur, dacă e cazul, ca să dirijăm sau ca să deblocăm uh, lucruri care, din motive pe care nu le pot uh, uh, cunoaște, dar pe care le putem înțelege câteodată, să deblocăm lucrurile acolo unde ar putea apărea. Ehm, în domeniul fiscalității, sigur cu limitele acțiunii Comisiei, fără a dori să sporească impozitele, că nu despre asta este vorba, ci despre revoluție în domeniul transparenței va acționa Comisia pentru o mai multă simplicitate și pentru mai multă eficiență. Sunt teme care nu sunt opuse, cred eu. Un sistem de impozite mai simplu, un sistem fiscal mai eficient și care să fie de natură, după cum s-a spus aici, să ajute întreprinderile. Asta ne dorim. Un sistem care să fie mai transparent și aici cred că putem, într-adevăr, să jucăm rol de precursor noi în Uniunea Europeană în această mișcare cu caracter internațional și misiunea asta mi-am asumat-o și pentru asta am fost numit și sunt uh, uh, foarte mulțumit că putem să ne întreținem pe tema asta uh, în mod constant cu Parlamentul pe care îl cunosc foarte bine și care întotdeauna este un sprijin util, după cum și demonstrează raportul Comisiei noastre speciale pentru taxe. Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Am reținut voința noastră de a face maximum tot ce se poate în ce privește emiterea de documente și de informații și ne vom pune de acord uh, în legătură cu modul practic în care vom conlucra în acest sens. Insist asupra unui punct. Am avut ocazia să vorbim despre el într-o, într-o întrevedere recentă în ce privește CGTV. Aici, dacă dorim să câștigăm cât mai mult timp posibil. Mai bine ar fi ca uh, să avem o propunere uh, de amendamente la proiectul de text care a fost uh, pus pe masă acum trei ani, o propunere de amendamente din partea Comisiei, decât să o luăm din nou de la zero. Dacă dorim să păstrăm presiunea constantă asupra guvernelor și de să le obligăm să luăm decizii cât mai rapid, atunci trebuie să utilizăm procedurile acestea cât mai rapid posibil. Cu acestea vă mulțumesc. Iată, vă eliberăm, uh, domnule comisar Moscovici, și invităm pe doamna Verstager, fără a întrerupe, fără a suspenda reuniunea, o invităm aici la uh, tribună. Ok, so I propose we start again. Haideți să reluăm. Aș dori să fac câteva observații introductive și apoi președintele Gualtieri va prezida uh, sfârșitul reuniunii noastre. Aș dori să uh, îi mulțumesc doamnei comisar pentru concurență, în primul rând pentru că a cooperat cu noi încă din prima zi de când și-au început lucrările comisiile taxe și econ în domeniul uh, combaterii planificării fiscale agresive practicate de multinaționale. Ați fost deja odată la Comisia Taxe, ați răspuns rapid și în termenele sugerate de noi la un chestionar detaliat, sigur rămânând în limitele informațiilor pe care le puteți comunica. Știm că în politica concurenței regulile sunt foarte precise, iar acum noi lucrăm la proiectul de raport și ne aflăm în faza de pre-adoptarea raportului final, mai întâi în comisie și apoi în plenară și este important în acest moment să aflăm de la dumneavoastră ce părere aveți despre uh, întrebările pe care vi le vor adresa colegii și de asemenea să ne comunicați ce învățăminte trageți din anchetele declanșate și de asemenea declanșate de predecesorii dumneavoastră. Deci vă mulțumesc că ați venit și dau uh, cuvântul președintelui Gualtieri. Thank you, Alain. Mulțumesc, Alain. Doresc și eu să vă mulțumesc uh, pentru că ați organizat această reuniune comună și să-i mulțumesc doamnei comisar Festager pentru uh, cooperarea excelentă la raportul nostru anual privind concurența de la Comisia Econ. Îl vom prezenta la începutul uh, lunii octombrie. Aș dori de asemenea să subliniez că ați spus ultima dată când ați fost la Comisia Econ pe 14 iulie că este nevoie de mai mult timp în uh, anchetele actuale mm, în domeniul ajutoarelor de stat Um, făcute în mai multe state membre, dar v-ați luat și angajamentul de a informa în mod regulat Parlamentul cu privire la uh, situația actuală. Așadar, orice noi uh, informații din acest domeniu sunt binevenite. Am să dau acum cuvântul doamnei comisar și apoi vom trece la întrebări și răspunsuri. Vă rog! Mulțumesc! Mă bucur foarte mult să mă aflu din nou la această reuniune comună a comisiilor taxe și econ. Înainte de toate, aș dori să Aș dori să-i felicit pentru co-raportorii Eliza Ferreira și Michael Teurer pentru proiectul de raport de la Comisia Taxe și de asemenea pe Ludek Niedermayer și pe Annelies Dotz pentru munca lor privind uh, follow-up-ul concret uh, de la Comisia Econ. Și vreau să subliniez faptul că propunerile concrete, pașii înainte și intensitatea muncii dumneavoastră sunt extrem de importante ca să ne păstrăm uh, avântul. Din proiectele de raport um, se vede clar că s-a făcut o analiză cuprinzătoare și corectă Rapoartele fac recomandări în diferite domenii, acoperind uh, tot ce este necesar. Proiectul de raport dedică atenție mecanismului nostru de control al ajutorului de stat și mă bucură faptul că raportorii pun în evidență rolul important jucat de controlul ajutorului de stat într-o impozitare mai uh, echitabilă în Uniunea Europeană. Avem un obiectiv comun, un obiectiv ambițios. Va trebui să muncim mult ca să-l atingem. Dorim ca concurența să fie loială și, în primul rând, când vine vorba de concurența între multinaționale și IMM-uri. E posibil ca acestea să concureze una lângă alta, dar din cum constatăm până acum, se pare că nu beneficiază de aceleași scheme fiscale. Aș mai dori astăzi să specific că eu cred că controlul ajutorului de stat poate realmente să facă multe în acest sens, poate să reprezinte o diferență și de asemenea cred că trebuie să fie completat și de alte instrumente dacă ne dorim un sistem corect de impozitare a întreprinderilor în Europa instrumentele fiscale nu sunt suficiente. Ce putem face prin controlul ajutorului de stat este să ne asigurăm că nicio întreprindere nu primește un avantaj incorrect, că nu există o selectivitate, că nu există tratament preferențial. Cu alte cuvinte, că toate întreprinderile dintr-o anume țară sunt tratate egal, fie că e vorba de întreprinderi mari sau mici, fie că vin dintr-un sector sau altul și indiferent de uh, cui aparțin. Și asta doresc eu să obțin prin instrumentul ajutorului de stat. Hotărârile în cazurile noastre sperăm să reprezinte uh, momente marcante și să stabilim de asemenea standarde pentru uh, ce măsuri reprezintă ajutor de stat în domeniul fiscal. Eu am uh, angajamentul de a folosi instrumentul ajutorului de stat împotriva oricăror măsuri, măsuri fiscale care distorsionează grav concurența. Și, desigur, nu voi ezita să iau măsurile necesare atunci când o întreprindere primește beneficii și avantaje nemeritate care distorsionează concurența dar controlul ajutorului de stat are limitele sale, sunt limite definite de tratat și e clar că nu putem să rezolvăm totul prin acest instrument. Atunci când ai un ciocan, nu totul este un cui și dacă vrem schimbare cu adevărat, avem nevoie de măsuri generale pentru a acoperi lacunele și pentru a aduce o mai mare transparență în impozitarea întreprinderilor. De aceea, cred că dezbaterea privind planul de acțiune în domeniul impozitării al Comisiei, pe care tocmai l-ați discutat cu președintele Juncker și cu comisarul Moscovici în această dimineață, este atât de important. Nu se poate fără. De asemenea, vedem limitele controlului ajutorului de stat um, atunci când ne gândim la ideea dumneavoastră ca banii recuperați să intre la bugetul european. Controlul ajutorului de stat uh, tratează distorsionările de concurență dintre întreprinderi. Dacă concurența este distorsionată, consecința logică este că situația trebuie să fie readusă la situația dinainte de acordarea ajutorului, ceea ce înseamnă că contribuabilii din statul respectiv își primesc banii înapoi, cel puțin îi primesc înapoi la bugetul de stat ca ei să fie folosiți pentru un scop legitim. Iar recuperarea este instrumentul juridic adecvat. Recuperarea se face în fiecare stat membru, în conformitate cu legislațiile naționale, iar statele membre pot alege procedura pe care doresc să o folosească, cu condiția ca ea să permită implementarea efectivă și imediată a deciziei de recuperare a Comisiei. Aș dori să închei trecând în revistă diferitele uh, linii de activitate pe care le-am discutat în mai, când ne-am văzut ultima dată. În primul rând, munca noastră în domeniul uh, practicilor de decizii fiscale ale statelor membre. Cred că vă amintiți că în mai cooperarea noastră cu uh, anchetele de ajutor de stat nu era satisfăcătoare cooperarea statelor membre cu noi în aceste anchete. Nu aveam suficiente informații la dispoziție. De aceea am cerut serviciilor mele să ia măsuri oficiale prin decizii de ordonanță pentru a obține toate informațiile necesare pentru a ne uh, face evaluarea. Și vreau să vă informez că după ce am luat aceste măsuri, toate statele membre colaborează cu anchetele noastre. Astfel am reușit să trecem cu anchetele noastre la un nivel mai profund. Am cerut foarte multe uh, decizii fiscale statelor membre ca să avem, să le avem la dispoziție pe toate și să le putem analiza. Și în această fază, serviciile mele chiar acum analizează toate informațiile uh, privite, dar se pare că în mai multe state membre procedura de a acorda astfel de decizii respectă realmente recomandările OCDE. Deci avem și vești bune. Dar, pentru că totdeauna există un dar, Există probe că unele dintre aceste decizii fiscale distorsionează grav concurența. Și în acest caz voi cere serviciilor mele să demareze anchete ulterioare. Aceasta a fost prima parte. În al doilea rând, progresăm și în uh, investigațiile actuale privind uh, ajutorul de stat în curs. Raportorii ne întreabă pe bună dreptate dacă putem progresa cât, de, cât mai rapid pe aceste dosare Salut și faptul că raportul subliniază că este important să ne ducem la bun sfârșit anchetele uh, punând accentul mai mult pe calitate decât pe viteză și asta și facem. Așa cum am promis, ne vom încheia cazurile de îndată ce vom fi pregătiți. În încheiere, suntem dispuși să oferim orientare statelor membre și actorilor de piață în privința punerii în aplicare a regulilor ajutorului de stat în ceea ce privește planificarea fiscală a întreprinderilor. Ca să iasă totul bine, trebuie mai întâi să alegem un număr suficient de cazuri și să evaluăm în ce formă orientarea oferită de noi ar putea să um, ofere claritatea necesară atât pentru statele membre cât și pentru actorii de piață. Și mă bucur că raportorii susțin această idee, pentru că mi se pare foarte important să uh, procedăm pas cu pas ca să ne consolidăm eforturile. Și cu acestea, sigur că aștept cu nerăbdare discuția de astăzi și chiar mai mult contribuția dumneavoastră să văd cum credeți dumneavoastră că trebuie să mergem mai departe și aștept cu nerăbdare și rapoartele dumneavoastră care vor fi un instrument de lucru pentru noi toți. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc, doamnă comisar Vestager, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare și vom începe acum cu vorbitorii. Eu vă recomand să respectați două minute pentru că uh, nu dorim să vă tăiem microfonul. Și primul vorbitor este raportorul pe concurență, Werner Langen. Da, mulțumesc, doamna Festager. Aveți uh, putere de plină. Președintele Comisiei a subliniat încă o dată că nu se amestecă în ceea ce faceți dumneavoastră în politica concurenței și că vă luați propriile decizii. Noi sperăm că se va schimba ceva în ceea ce privește competențele statelor membre, dar ieri ne-am pierdut din nou această speranță. De asemenea, speram ca Moscovici să facă mai multe, nu ne-a dat nici el uh, satisfacție, dar în dumneavoastră ne punem mai multă speranță. Uh, Ni se spune că în Uniunea Europeană nu are competențe fiscale, dar cei care spun asta înseamnă că n-au citit tratatele, pentru că la articolul 107 se spune că Comisia Europeană trebuie să verifice practicile fiscale din statele membre. Sunt multe cazuri exemplare în care sunt implicate multe state membre care nu au acționat în cadrul adecvat. În Luxemburg sunt 376 reglementări excepționale pentru uh, fiscalizarea întreprinderilor. Și vreau să-i spun și domnului Lamasur că uh, în octombrie uh, Amazon, care plătește 19% TVA în uh, Germania, s-a mutat în Luxemburg și-a mutat sediul european în Luxemburg, iar administrația fiscală luxemburgheză uh, a scris în dosarele sale că Amazon pe toate cifrele um, pe toată cifra sa de afaceri din Europa plătește doar 0,04 până la 0,05 impozit pe profit. Este mult mai puțin decât plătește orice altă întreprindere, este absolut incorrect și dumneavoastră uh, Uh, sunteți doar singura noastră speranță de a rezolva această problemă. Și nu vorbim doar de calitate și de viteză, vorbim de rezolvare și dumneavoastră aveți uh, freele în mână. Mulțumesc, domnul Ramon. Comisaria, eh, eu tengo la... Mulțumesc, doamna comisar, spune domnul Haureghi. Avem impresia că sunt... prea târziu am ajuns la acest scandal, nu doar uh, Comisia Europeană și comisar, doamna comisar pentru concurență. Tot sistemul nostru politic este în alarmă socială pentru că au existat denunțuri din partea unor martori curajos sau unui, a unor ziariști și trebuie tot să ne facem autocritica Parlamentului Național, Parlamentul European, dar și Comisia. Am uh, niște întrebări pentru asta, doamnă comisar. În primul rând, cum e posibil să menținem o concurență sănătoasă sub principiul uh, că, iată, fiscală, competența fiscală este, rămâne la nivel național și că atragerea de firme și competitivitatea între firme uh, se bazează pe politici fiscale diferite. Bun, am auzit și pe domnul Juncker în această dimineață și dumneavoastră din aur uh, ați vorbit despre principiul că fiecare țară are competență fiscală proprie și se poate intra în concurență cu altele sau cu întreprinderi mari și mici din propria țară. Pentru că să considerați că e legitimă această uh, situație. Atunci, cum putem termina, putem să de probleme? Nu credeți cumva că nu este posibil să menținem factorul de competitivitate bazată pe uh, uh competența fiscală? Nu trebuie să terminăm atât cu acest principiu. Apoi, avem o provocare enormă. Sunt de acord cu domnul Rangel. Dumneavoastră aveți multă, multă muncă pe, uh, care vă așteaptă. Oare împotriva, împreună cu Comisarul pentru Economie, nu, a, nu trebuie să creăm o agendă fiscală comună europeană care să se ocupe de armonizarea fiscală, de transparență, uh, ca să vă consolidați serviciul pentru a vă îmbunătăți munca? Mulțumesc! Thank you, uh, Bernd Luke. Mulțumesc acum, Bernd Luke. Frau Comisar. Doamnă comisar, în observațiile dumneavoastră introductive ați uh, făcut o declarație greșită privind ajutorul de stat. Ați spus că este misiunea dumneavoastră să vă asigurați că toate întreprinderile dintr-un stat sunt tratate corect și echitabil. Dar nu e corect dumneavoastră, trebuie să vă asigurați că toate întreprinderile de pe o piață relevantă sunt tratate corect și echitabil. La întreprinderile multinaționale e clar că piața relevantă acoperă mai multe state, uneori chiar întreaga piață internă. În un, însă, în unele state membre se aplică o fiscalitate diferită și este un drept național de a decide fiscalitatea. Prima mea întrebare este, cum vreți să faceți diferența între dreptul legitim al unor state membre de a-și decide singure, autonom, uh, uh, legile fiscale, fără să discute cu alte state, și o concurență neloială în ceea ce privește alegerea sediilor unor întreprinderi. Comisia și dumneavoastră personal veți uh, încerca să definiți în ce cazuri se Uh, produc uh, acordări de ajutoare de stat uh, ilegale prin alegerea sediului cel mai favorabil de către o întreprindere. Și la următoarea întrebare cred că nu veți răspunde. Ce veți face ca să-mi dați un răspuns mai precis? Ce pași veți parcurge ca să se poată ajunge la această definiție a ajutorului de stat ilegal? Și următoarea întrebare. În viitor, în caz de încălcări ale uh, regulilor ajutorului de stat, veți face controle atunci când veți a, afla că o întreprindere și-a transferat o parte din baza de impozitare într-un alt stat? Pentru că este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple, pentru că în acel stat se află, uh, se practică o fiscalitate mai favorabilă. Mulțumesc, domnul Torvalds. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar Vestager, pentru prezență. Una dintre problemele cele mai importante cu care ne confruntăm e faptul că nu există condiții egale pentru toată lumea. Și nu înțeleg cum am putea să creăm aceste condiții egale pentru toți, pentru că avem țări foarte diferite, avem uh, um, situații foarte diferite. Avem țări care se află la periferie, țări care se află în centrul Europei și vă voi da un singur exemplu. Comisia a luat o decizie uh, și a spus uh, uh, unor actori foarte importanți din nordul Europei că nu pot să ni se alăture. Ce a făcut însă Comisia? Comisia a adus la periferie alți actori, ceea ce ne duce la, ceea i-a pus într-o situație în care să trebuiască să uh, ia măsuri agresive fiscale pentru a-și menține poziția pe piață. Deci concluzia mea este următoarea. Comisia face ceva cu stânga și altceva cu dreapta Și revin la problema legată de reguli pentru toată lumea și evaziunea fiscală, care este încă în aer și știu că nu puteți răspunde la întrebări. Mulțumesc, Miguel Virches. Bună ziua! Aș dori să vă pun uh, trei întrebări succinte. În primul rând, lista experților fiscali. Pe această listă figurează Liechtensteinului, Andorra, Monacoul, San Marino, patru actori mici, unde știm că se practică evaziunea fiscală. Sunt probleme cu transmiterea informațiilor. Ce ne puteți spune tocmai în legătură cu această listă a OCD-ului? Cum pot cetățenii să aibă încredere în politicile noastre, în acțiunile noastre dacă, până la urmă, Europa nu face nimic în acest sens. În legătură cu rapoartele pe țară, și um, accesul sau da, uh, uh publicarea acestor uh, rapoarte. Ați vorbit despre un studiu de impact. Cine va efectua acest uh, uh studiu de impact? Va fi tot uh, un uh, actor important. În legătură cu Germania, a treia întrebare, ne puteți spune câte acorduri fiscale vor fi analizate și care vor fi uh, întreprinderile vizate, companiile vizate. Ne spuneți că anumite acorduri, anumite decizii fiscale sunt legale. Dacă sunt legale, atunci ele pot fi transmite, uh, date publicității. Commissioners, thank you for your... Uh, Maracal, mulțumesc, mulțumesc doamnă comisar, mulțumesc pentru prezentarea clară, dar și pentru uh, angajamentul dumneavoastră. O primă întrebare în legătură cu revizuirea liniilor directoare cu privire la ajutoarele de stat. Mm. Spuneți că toate statele membre cooperează cu dumneavoastră uh, Uh, pe baza anchetelor efectuate ne puteți da mai multe informații în legătură cu felul în care companiile ar trebui uh, impozitate pe viitor pentru a evita uh, evaziunea fiscală sau, cu alte cuvinte, cum uh, intenționați să transformați această uh, concurență fiscală neloială între statele membre într-o, într-o concurență echitabilă veți eh, propune sancțiuni pentru a vă asigura că pe lângă uh, periclitarea deputației, companiile nu vor mai uh, avea astfel de componente pe viitor aceste sancțiuni ar trebui financiare, trebuie să ducă banii la bugetul european și apoi în ceea ce privește protecția denunțătorilor. Sunt de acord că sunteți de acord uh, cu faptul că informațiile publice sunt foarte importante pentru anchetele uh, referitoare la ajutoarele de stat. Sunteți de acord cu publicarea unor elemente din deciziile fiscale, așa cum a cerut uh, Parlamentul? scandalul LuxLeaks s-a bazat pe informații uh, din partea unor uh, denunțători, ca Antoine de Tur, care acum i-a amenințat cu închisoarea pentru faptul că a dat publicității aceste măsuri uh, dubioase. Sunteți pentru un statut european de protecție a denunțătorilor pe viitor? Mulțumesc! Mulțumesc! Ian James. In considering tax competition, we should... Mulțumesc a trebui să ne amintim și de impactul asupra sectorului industrial al politicilor europene pentru o uh, capacitate de a fi competitivă în mod global. Recent, uh, Regatul Unit era lider în uh, cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic și a căzut în clasament în ultimii ani și se luptă să-și mențină poziția în primele 10 țări. E o situație care a fost influențată și de regulile europene, practic anti-afaceri. Companiile de cercetare au de suferit nu doar în Regatul Unit, ci în toată Europa, pentru că, iată, nu se mai investește în cercetare de teama că vor fi, uh, le, le va fi interzis acest lucru uh, sau uh, desfășoară activitățile de cercetare în afara granițelor europene, unde mediul uh, uh, legislativ este mult mai uh, atractiv. Și apoi, săptămâna trecută, uh, s-a luat o decizie care este o nouă provocare la adresa acestei industrii și toate acestea au impact asupra politicilor fiscale. Deci toate au legătură între ele până la urmă și sigur că Uniunea Europeană justifică ceea ce face Uh, legându-se de aspecte ce țin de ajutoarele de stat, de armonizare, însă când e vorba până la urmă uh, de realitate, puteți confirma că Comisia noastră va avea acces la documentarea detaliată uh, despre care ați vorbit, pentru că exemplul pe care l-am dat eu e un exemplu clar în care se iau de Comisia Europeană fără a, a se avea un dialog cu noi cei de aici. Mulțumesc uh, și acum Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Din uh, proiectul de raport Ferreira-Toirer se vede că din 1999 uh, serviciile dumneavoastră au uh, cercetat foarte multe cazuri uh, similare cu LaxLeaks. Dumneavoastră spuneți că serviciile dumneavoastră intenționează să ofere orientări statelor membre și actorilor relevanți în ceea ce privește uh, ajutorul de stat fiscal. Spuneți că uh, doriți să introduceți din 2016 un schimb automat de informații, nu doar la nivel transfrontalier, și uh, un uh, schimb de informații care să vizeze mai mult de atât informații din ultimii 10 ani în acest domeniu. Credeți că uh, datorită acestui sistem de schimb de informații, serviciile noastre vor avea mai multe cazuri decât până acum, mult mai multe și întrebarea următoare este dacă serviciile noastre au resursele necesare pentru a verifica toate aceste cazuri. O altă întrebare. În raportul Ferreira-Toirer, de fapt în proiectul de raport, se propune un um, organ de clearing care să verifice deciziile fiscale înainte de acordarea lor. Sigur că ar fi un instrument care ar avea un efect asupra serviciilor dumneavoastră. Ar uh, trebui să fie implementat, de fapt, de serviciile dumneavoastră. Ce părere aveți? Și încă o întrebare din proiectul de raport. Eu înțeleg că nu toate statele membre și-au respectat uh, obligațiile de raportare, nici măcar țara mea, Austria, nu a făcut-o. Este uh, din 20 iulie această informație. Ați spus dumneavoastră că toate statele membre cooperează între timp, cooperează și Austria. Doamna de Lange. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc despre legătura dintre raportarea pentru fiecare țară și ceea ce faceți dumneavoastră și serviciile dumneavoastră. Cum anume această raportare v-ar putea ajuta în a determina caze, cazuri de ajutare de stat ilegale, în ce condiții uh, ar, ar ajuta acest sistem uh, în activitatea dumneavoastră, care sunt criteriile pe care le-ați examinat și pe de altă parte cum ar trebui ca acest uh, sistem uh, să arate ca nici companiile europene să nu se află într-o situație de dezavantaj față de rivalii lor tot din Uniunea Europeană. Deci sunt uh, două fețe ale medaliei până la urmă. Mulțumesc și Tibor Zani, ultimul vorbitor scris la cuvânt. Thank you very much, sir. Uh, Mulțumesc. Uh, in the European Union. Am înțeles că revin uh, întotdeauna în discuțiile noastre uh, chestiuni tipice, dar sunt și cazuri speciale și ar fi bine să existe mecanisme și pentru acestea. Uh, așadar, în mod concret. Și e doar un exemplu. Dar poate este, are și un caracter tipic. De exemplu, în țara mea, în Ungaria, guvernul maghiar construiește o nouă centrală nucleară sigur, din bani publici. Și în conformitate cu estimările actuale, prețul la electricitate uh, va influența decisiv toate prețurile practicate de patenii noștri de afaceri. Deci, până la urmă, banii publici sunt investiți într-un sistem care nu face decât să crească prețurile uh, la energie. Și toate acestea sunt făcute în mod legal, ca să spun așa, cu instrumente perfect legale, însă sigur că uh, se, rezultatul este contrar regulilor Uniunii Energetice. Deci cum, mă întreb eu, am putea să rezolvăm o problemă de acest gen, să, să monitorizăm uh, situația ca să nu mai apară astfel de probleme. Mulțumesc, am primit o o întrebare, doar o singură întrebare la uh, procedura intervențiilor spontane. Doamna Pietikainen. Mulțumesc. În legătură cu raportarea specifică pentru fiecare țară, ar exista poate o obligație uh, de clarificare când există anumite tratamente preferențiale de impozitare pentru anumite companii în statele membre? Thank you, Commissioner Vestager. Mulțumesc, acum doamna comisar. Well, thank you very much uh, both for, for the... Uh... Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru intensitatea acestora. Ca să ia de la început, în primul rând, eu nu mi-am pierdut speranța nu, am convingeri uh, clare, cred, nu doar în colegii mei, ci și, doar, și, și în domniile voastre și în statele membre, până la urmă. Că, cred că fiecare va face, își va îndeplini misiunea care îi revine și o va face corect și e foarte important ca toți uh, să ținem cont de ce spun cetățenii, și anume că nu e o situație echitabilă, pentru că ei au văzut că guvernele lor întreprind anumite uh, acțiuni în criza Uh, economică ca să-și controleze propriile bugete, dar au scăzut salariile, au crescut impozitele și așteaptă acum ca și companiile să plătească prețul. Nici prea mult, nici prea puțin, ci ceea ce le revine în mod uh, corect. Și cred că e foarte important acest lucru și cred că și cetățenii se așteaptă la noi să facem și noi ce putem ca nicio companie să nu obțină un beneficiu sau un tratament uh, preferențial în mod inechitabil cred că sunt motive să am speranțele acestea, pentru că sunt convins că obiectivele noastre sunt comune. Și aici uh, acționăm cât de rapid putem. Iar uh, în legătură cu întrebarea, cum putem vorbi noi de o situație echitabilă, un picior de egalitate atunci când există atâtea diferențe de la stat la stat? Ei bine, în primul rând, sigur, eu uh, respect ceea ce scrie în tratat. Pentru că avem uh, un sistem de control al ajutoarelor de stat, avem uh, legi privitoare la concurență și toate astea într-un cadru democratic. Aici nu e legea celui mai puternic, nu e legea junglei, nu asta ne dorim noi. Tratatul are reguli clare și obiective clare. Spune foarte clar ce putem face și ce nu putem face. Cred că respectând aceste reguli, putem lucra și să facem toate eforturile. Dar chiar dacă am avea aceeași rată a impozitării, tot ar mai exista diferențe. Când o companie trebuie să, deci, să decidă unde să-și uh, aplateze sediu, unde să-și aplateze activitatea de cercetare, pentru că ar exista diferențe de infrastructură de la stat la stat, în sistemul de uh, calificare, de diplome a potențialor angajați, uh, cât de uh, bun ar fi colaborarea cu instituțiile de educație, cu universitățile și așa mai departe. Deci nu cred că trebuie să încercăm noi să realizăm imposibilul și să ducem totul la același numitor, pentru că e bine că există concurență, dar aceasta nu trebuie să fie neloială. Însă chiar în, uh, pentru a realiza acest obiectiv și tot mai avem multe de făcut, uh, dacă ar trebui să existe o nouă autoritate de garantare sau de monitorizare, e important să știm exact ce instrumente avem la momentul actual pentru că, bun, da, există cod de conduită și ocd ul fac treaba bună. În proiectul BEPS, prin o mai bună înțelegere a necesității unei alinieri a procedurilor, uh, făcând asta pe o scară mult mai largă decât putem noi face în Uniunea Europeană. E crucial să se utilizeze și cadrul OCDE pentru că ceea ce au făcut ei timp de ani de zile a însemnat că au realizat progrese. Iată un exemplu concret. În ce privește codul de conduită uh, și uh, brevetele, brevetele sunt un exemplu foarte bun a uh, ceea ce se poate face în mod mai informal, dar foarte calificat pentru a face progrese mai rapide decât am fi putut noi face dacă am fi avut o abordare mai tradițională. Deci o spune doar că e important să știm foarte bine ce instrumente avem la dispoziție și să le utilizăm așa cum se cuvine înainte de a discuta despre, inven- despre noi invenții legislative, care ar, ne-ar costa timp. În legătură cu întrebarea pieților relevante, cred că referitor la concurență, a fost surprinzător să văd că există companii care acționează la nivel global, dar pe piețe foarte naționale. De exemplu, în sectorul telecomunicațiilor avem companii de mari dimensiuni care uh, ne vând abonamente la telefonia mobilă, dar sunt active pe piețele naționale. Unul din motivele pentru care Comisia a propus o strategie pentru piața unică digitală ca această piață să fie extinsă și pentru ca și companiile să poată fi mai competitive și să intre în competiție direct una cu cealaltă. Și aici Sigur, e și un paradox, pentru că noi tot vorbim de piața unică, de zeci de ani de zile, iată, și în unele domenii a și funcționat, dar în altele, de exemplu, în domeniul digital, nu dispunem de o piață unică nu dispunem de așa ceva nici în domeniul energetic, dar cred că trebuie să facem eforturi să realizăm aceste obiective. Și sigur că noi ne concentrăm uh, în încercarea de a ne asigura că păstrăm foarte bine delimitarea între uh, suveranitatea națională și ceea ce înseamnă suveranitatea națională de a impozita și ceea ce înseamnă a, uh, controlul statelor de stat și controlul impozitării. Și avem criterii foarte clare ca să putem face foarte corect deosebirea. Să știm când încălcăm competențele naționale și când facem exact ceea ce ne spune tratatul că putem face ca să ne asigurăm că nu există ajutoare fiscale ilegale sau incompatibile. Și aici avem instrumente și criterii la dispoziție, pentru că altfel n-am putea să ne facem treaba. Și unele din aceste criterii ne permit să facem o evaluare în cunoștință de cauză uh, atunci când se transferă profiturile prin metode financiare, prin acorduri privitoare la prețuri și alte metode de acest gen. Și putem să facem uh, Uh, cu mecanismul de control al ajutoarelor de stat, fără a încălca suveranitățile naționale. Și sigur că respectăm uh, exact uh, ceea ce revine și ceea ce se apanajă fiecărui stat în parte și în domeniul fiscal. Cred că am răspuns parțial întrebările domnului Torvalds în legătură cu nivelul de egalitate de care dispunem, deși există companii mai mari care vor fi active poate în, până la 15 sau mai multe state, totuși avem și piețe naționale și în mandatul meu am trei sarcini diferite cu controlul ajutorului de stat, controlul fuziunilor și facem și ceea ce ține de antitrust. Și atunci când ne ocupăm de controlul fuziunilor, noi nu interferăm cu deciziile de afaceri nu, sigur că ne îngrijorează dacă o decizie de afaceri uh, distorsionează concurența sau chiar uh, o, o blochează pentru că uh, consumatorii pot beneficia de prețuri mai bune de pe urma concurenței, de o mai bună calitate, de inovare, dar nu cred că orice fel s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla la controlul fuziunilor, poate fi asta o scuză pentru o companie ca să caute uh, beneficii nejustificate cu sistemul uh, fiscal. Astea sunt lucruri complet diferite. Uh, on the question... Referitor la întrebarea domnului Madraghel, referitoare la țările terțe. Sigur că în ceea ce privește schimbul automat de informații cu privire la eh, venitul personal, avem totuși ceva rezultate, pentru că negocierile cu țările terțe ne-au permis să facem anumite progrese și eh, ele pot să schimbe informații cu noi, ceea ce mi se pare o evoluție pozitivă. Studiul de impact este efectuat după o licitație deschisă, a fost eh, câștigată de către, Wise, de către PricewaterhouseCoopers. Uh, sigur că uh, pentru a obține o uh, analiză aprofundată trebuie să analizăm 10 uh, până la 12 decizii fiscale. Nu am uh, publicat numele companiilor respective pentru că uh, Uh, din această analiză foarte clară nu am putut uh, trage concluzia că au făcut uh, ceva greșit. Deci trebuie să um, ne asigurăm că nicio companie nu este acuzată pe nedrept de lucruri incorrecte. În ceea ce privește transparența și raportarea pe țară, au fost foarte multe întrebări. Nu am o idee foarte clară în legătură cu uh, raportarea pe țară, în mod concret, dar ce e mai important e să avem o analiză transparentă a uh, ratei de impozitare concrete. Pentru că dacă această rată de impozitare ajunge aproape de zero, ne putem pune întrebarea justificată cum se poate întâmpla așa ceva. E o justificare a beneficiului sau profitului care reiese din ajutoarele fiscale, ceea ce va permite deci munca noastră. Nu știu cum stau lucrurile în sectorul farmaceutic. Deocamdată nu pot vă da uh, informații pertinente în legătură cu acest domeniu, dar ce mi se pare interesant în dezbaterea în legătură cu viitorul, uh, viitorul uh, brevetelor, e că Uh, statele membre trebuie să fie de acord că uh, cu uh, aceste brevete în legătură cu cercetare efectuată în statele membre. Put, se poate uh, recunoaște investiția efectuată diferită de uh, setul de brevete, pentru că cercetarea poate fi făcută oriunde în lume uh, Uh, și brevetul poate fi declarat doar într-un stat membru, doar pentru a scădea uh, banii, scădea cheltuielile legate de brevetare. Deci am putea să sporim uh, investițiile în cercetare și dezvoltare atât de necesare atât în sectorul farmaceutic, dar și în alte sectoare. În ceea ce privește consilierea, nu știu dacă Digicom sau cu mine avem toate resursele pentru a verifica toate uh, cazurile, toate situațiile. Sigur că trebuie să ni se garanteze accesul la informații dacă avem suspiciuni în legătură cu un caz sau altul. Până la urmă, statele membre ar trebui să ia decizii și să ajungă la sisteme fiscale care să uh, Uh, respecte pe deplin reglementările noastre în ceea ce privește acordarea ajutorelor de stat. Și de aceea trebuie să mergem la originea problemei, nu să verificăm tot, pentru că până la urmă ajungem doar la verificare. Deci trebuie să avem acces la originea răului și deci să uh, aici intervine problema uh, consilierii și a liniilor directoare, pentru că sigur că nu e de ajuns să avem doar linii directoare. Ele trebuie să aibă și un caracter obligatoriu. Și deci trebuie să avem posibilitatea de a oferi consiliere într-un uh, cadru uh, juridic, într-un anumit calendar și așa mai departe, pentru că statele membre să fie bine uh, sfătuite cum pot să evite să ajungă în situațiile de care vorbeam și care încă sunt în discuție. În ceea ce privește situația din Ungaria, a centralei nucleare de care vorbeați, uh, trebuie să analizăm, să vedem dacă într-adevăr au fost ajutoare de stat. Vom uh, adresa întrebări autorităților maghiare pentru a vedea cum se face finanțarea și dacă într-adevăr se încalcă uh, Mm, regulile cu privire la ajutoarele, ajutoarele de stat, așa cum sugerați dumneavoastră, trebuie să verificăm. În orice caz, eu sper că publicarea, uh, consultarea publică din procesul de raportare pe țară ne va permite să adunăm informațiile în timp util, pentru că eu ce constat e că se transferă profitul de la uh, o țară la alta. Și deci Uh, pentru a obține transparența, uh, avem nevoie de această raportare pe țară. Deci sper să ne ajutați și dumneavoastră uh, pentru a ajunge la un echilibru. Pentru că întotdeauna trebuie să vizăm echilibrul. Ce ne poate ajuta e să vedem cum se procedează în Statele Unite, pentru că există mai multă transparență în anumite domenii în Statele Unite. Deci poate ne putem inspira din modelul american pentru a umple lacunele din Europa, pentru a obține un echilibru. Nu a trebuit niciodată să adoptăm o reglementare care să reprezinte o povară pe umerii întreprinderilor. Pentru că trebuie să pornim de la principiul că orice companie care își desfășoară activitatea în mod corect ar trebui să știe că trebuie să plătească și taxe și impozite ca toată lumea și putem uh, obține acest uh, rezultat dacă cooperăm. Mulțumim, doamnă comisar Vestager, pentru acest uh, schimb de vedere extrem de interesant și util. Îi dau din nou președinția domnului Lamasur pentru concluzii și pentru anunțuri. Mulțumesc foarte mult, domnule Gualtieri. Mulțumesc și eu, doamnă comisar, pentru răspunsurile uh, concrete la obiect, la toate întrebările care v-au fost adresate și ne-ați arătat, uh, într-adevăr, că dincolo de cazurile care fac obiectul anchetei acum, de care ne-ați spus uh, mai numeroase decât credeați la început, prin procedurile legate de ajutoarele de stat, și uh, nerespectarea legislației comunitare în acest domeniu, ați întruit uh, masa critică pentru a exercita presiune politică pe care o veți menține pentru a vă asigura că statele membre pun capăt acestor practici, își schimbă legislațiile în consecință și că vom ajunge la o armonizare a definiției profiturilor care trebuie să facă obiectul uh, impunerii. E obiectivul nostru și al Comisiei, sunt sigur de acest lucru. Pe de altă parte, vă pot spune că atât dumneavoastră cât și noi ar trebui să fim atenți la un alt aspect, respectiv follow-up-ul. Trebuie să ne asigurăm că atunci când au loc, când sunt eliminate practici ilegale, când uh, sunt uh, schimbate legislații în spiritul recomandărilor OCDE, trebuie să ne asigurăm că aceste modificări sunt menținute timp de 5-10-15 ani. Ați vorbit de așa numitul patent bond, box. În unele state, acest patent box a fost schimbat cu uh, Innovation Box. Mi se pare că, dincolo de o schimbare de nume, nu s-a schimbat nimic codul de conduită uh, a avut efecte pozitive timp de 15 ani, a dus la schimbarea legislațiilor și a practicilor naționale, uh, dar, din păcate, uh, aceste practici dubioase au reapărut sub alte forme mai târziu. Mulțumesc, mulțumesc tuturor care au rămas până la sfârșit. Președintele mulțumește și interpreților, mulțumesc și colegilor de la Econ, Uh, pentru că au uh, participat cu noi la această ședință de dimineață foarte interesantă, care nu ne-a dezamăgit. Mulțumim!